au fost adoptate. Haideți să trecem la primul punct de pe ordinea de zi, e vorba de pregătirile pentru reuniunea Consiliului European. Primul uh, vorbitor este în numele Consiliului domnul Leskevicius. Uh, morning, uh, President. Bună dimineața, domnule președinte, stimați membri, vicepreședinte al Comisiei, Mă bucur să fac parte din dezbaterea din această dimineață privind reuniunea Consiliului European de săptămâna viitoare. Avem o ordine de zi foarte încărcată, de la apărare, Uniune Monetară, Economică, până la politici sociale. Dați-mi voie să încep prin a mă referi la chestiunile de apărare. Dezbaterea de săptămâna viitoare privind politica comună de securitate și apărare vine la momentul oportun, la patru ani după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și se desfășoară în contextul unor uh, iluzii pierdute în ceea ce privește valorile. Este o bună ocazie pentru a demonstra plus valoarea adusă de Uniunea Europeană sau, altfel spus, să sublinieze uh, care ar fi pericolele non-Europei. Și știu că acest lucru preocupă uh, Parlamentul European, care împreună cu parlamentele naționale contribuie la sau participă la dezbaterile Consiliului din decembrie. Bugetele pentru apărare sunt în scădere și industria europeană fragmentată se luptă să-și păstreze competitivitatea. Dacă statele membre își armonizează cerințele pentru capacități militare, acestea vor putea să-și utilizeze mai eficient resursele. Și dacă pot să convin asupra utilizării partajate în ceea ce privește utilizarea și întreținerea activelor, vor avea o capacitate crescută față de ceea ce este disponibil la nivel național. Exemplul alimentării în aer este unul destul de grăitor. Nu există niciun stat membru care să-și permită singur să aibă o flotă uh, de realimentare adecvată. Este important să ne consolidăm cooperarea între noi și între noi și ca partenerii noștri, cum ar fi NATO, și pentru asta trebuie să fim mai eficienți, să reducem costurile și să funcționăm în strânsă colaborare. Acest lucru este revelator pentru industria noastră de apărare, care este una fragmentată. Dacă vrem să avem autonomie strategică și dacă vrem să avem o alimentare, o aprovizionare garantată, este nevoie ca la nivel european să avem o industrie europeană mai integrată, lucru care va duce la crearea de locuri de muncă și creștere economică. Sigur, șefii de stat și de guverne vor avea în vedere imaginea politică de ansamblu și direcțiile de urmat. Cum poate răspunde Uniunea Europeană evoluției mediului geopolitic și cum poate aborda noile provocări la nivel maritim, energetic, cum poate să-și asume responsabilitățile ca furnizor de securitate, ca apărător al securității și al păcii alături de partenerii săi cheie. Săptămâna viitoare, Consiliul European va identifica o serie de priorități, de acțiuni prioritare, bazate pe trei axe de acțiune – în primul rând, intensificarea eficienței, vizibilității și impactului politicii noastre comune de securitate și apărare. Capacitatea Uniunii de a reuni în mod coerent politici și instrumente care variază de la diplomație, securitate, apărare până la finanțe, comerț și justiție este o capacitate ce poate fi îmbunătățită. Am menționat deja că cooperarea între statele membre este un element esențial. Trebuie să fie înregistrate progrese semnificative în ceea ce privește capacitățile dacă cererea se reunește și dacă se, re- și dacă se coordonează acțiunea la acest nivel, garantând cooperarea cu organizațiile partenere cheie, cum ar fi NATO. Pentru a ne consolida industria de apărare, Trebuie să îmbunătățim sinergiile între activitățile de cercetare militare și civile și între nivelul național și european. Putem reduce costurile, armoniza cererea și crește interoperabilitatea dezvoltând standarde industriale de apărare și proceduri de certificare, fără a dubla uh, activitățile care se deja desfășoară, lucru care va facilita accesul IMM-urilor, un factor cheie pentru aceste piețe. Domnule președinte, stimați membri, în momentul de față există o redresare treptată a economiei. Există o întoarcere lentă la creștere, dar cifrele șomajului cresc în continuare și nu ne putem culca pe ureche. E nevoie de eforturi suplimentare și de aceea șefii noștri de stat și de guverne insistă și fac eforturi pentru a consolida aceste tendințe pozitive. Săptămâna viitoare, Consiliul European va reaborda chestiunea Uniunii Monetare și Economice. Se va face o trecere în revista situației economice a statelor europene din zona euro pe baza studiului de creștere 2014 publicat de Comisie pe 13 noiembrie. Vom continua să consolidăm coordinarea politicii economice. Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre acest aspect. După cum bine știți, în ultimii trei ani, cadrul economic financiar a fost consolidat în mod consistent cu sprijinul Parlamentului European. Procesul semestrului european, care tocmai am început pentru 2014, reunește diferitele elemente de guvernanță financiară într-un proiect coerent. Dar este nevoie să intensificăm această coerență la nivelul statelor membre, mai ales în zona euro, crescând nivelul de angajament al statelor membre și responsabilitatea atunci când implementează recomandările și reformele pentru a genera uh, creștere și locuri de muncă în urma reformei. Consiliul din decembrie, din acest motiv, se va axa pe toate aceste chestiuni, aranjamente contractuale și mecanisme de solidaritate uh, asociate. Aranjamentele contractuale și mecanismele de solidaritate conexe trebuie să faciliteze și să sprijine procesul de reformă pentru a crește nivelul de eficiență, responsabilitate, eficiență, legitimitate democratică și responsabilitate. Aranjamentele contractuale se bazează pe procedurile existente deja și Consiliul se așteaptă ca săptămâna viitoare să hotărască cu privire la principiile care vor sta la baza acestor aranjamente. Reforma economică este în interesul statelor membre, dar câștigurile pe termen lung sunt uneori greu de anticipat. Pentru a depăși costurile economice și politice pe termen scurt, aceste aranjamente contractuale trebuie să conțină și niște stimulente financiare, așa numitele mecanisme de solidaritate. Însă, condiționalitatea și uh, aspectele care țin de monitorizare sunt esențiale dacă vrem să existe sprijin financiar. Intenția este ca, la nivelul Consiliului European, să se convină pe principalele caracteristici ale aranjamentelor contractuale și mecanismelor de solidaritate. Dați-mi voie să închei acest subiect spunând câteva cuvinte cu privire la dimensiunea socială a Uniunii Monetare și Economice și finalizarea Uniunii Bancare. În ceea ce privește dimensiunea socială a EMU, Consiliul European eh, se estimează că va confirma decizia privind utilizarea unei tabele de marcaj pentru șomaj și indicatori sociali în eh, raportul de ocupare comun obiectivul fiind ca aceste tabele de marcaj să fie incluse în semestrul european 2014 care conține și ciclul de guvernare. Însă analiza indicatorilor sociali nu trebuie să dilueze procedura dezechilibrelor macroeconomice. Trebuie să fie un instrument care să corecteze aceste dezechilibru, lucru important pentru funcționarea corectă a EMU. Consiliul European va evalua și progresul înregistrat în ceea ce privește finalizarea Uniunii Bancare ca prioritate esențială, fiindcă va ajuta la restaurarea nivelului de uh, creditare normal pentru Uniune și va preveni crizele pe viitor. După adoptarea mecanismului unic de supraveghere, e nevoie de eforturi suplimentare pentru completarea arhitecturii Uniunii Bancare. Avem uh, rezoluții și directive privind uh, garanțiile bancare și suntem pe punctul de a încheia aceste discuții. Facem eforturi pentru a ajunge la o abordare generală în ceea ce privește mecanismul unic uh, de rezoluție către finele acestui an. Probabil știți că în Ecofin ieri s-a discutat această chestiune și, după cum v-am mai spus deja, am făcut toate eforturile posibile pentru a ne asigura că acest lucru se finalizează înainte de finele acestui an. Știu că sunteți de acord cu noi în ceea ce privește importanța acestui dosar și știu că înțelegeți cât de important este să ajungem la o concluzie înainte de finele actualului ciclu legislativ. Vom evalua și progresul în ceea ce privește implementarea programului pentru combaterea șomajului și creșterii economice din 2012 uh, cu legătură cu axa 1 și 2, tineret, șomaj și economie. Acestea sunt chestiuni esențiale dacă vrem să asigurăm reîntoarcerea la prosperitate și garantarea de locuri de muncă. Vom rediscuta de asemenea și chestiunea Uh, migrației în zona Mării Mediterane după accidentele tragice din zona Lampedusa. În octombrie, Consiliul a cerut ca o, un grup de acțiune condus de comisie să identifice acțiuni prioritare pentru utilizarea mai eficientă a instrumentelor și politicilor europene. Uh, pe termen scurt s-a hotărât de asemenea ca toate aspectele care țin de migrație să fie abordate în mod temeinic. În iunie vom discuta uh, zona de libertate, justiție și securitate. Săptămâna viitoare vom începe deciziile operaționale identificate de acest grup de acțiune și săptămâna trecută miniștrii de justiție au avut discuții pe baza cărora se vor baza aceste acțiuni. Consiliul European va aborda și chestiuni care țin de extinderea Uniunii, cum se întâmplă întotdeauna în decembrie, și va primi și două rapoarte uh, pe energie care vor reflecta situația pieței energetice și evoluțiile din 2011 din perspectiva dimensiunii externe a politicii externe UE. Vom accentua nevoia de a continua eforturile în sectorul energetic, esențial dacă vrem să avem competitivitate, creștere și securitate alimentară în Europa. Domnule președinte, stimați membri, Consiliul din decembrie va respecta un pas înainte către consolidarea creșterii, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea competitivității în Europa și suntem siguri că vom avea discuții constructive și o întâlnire care va genera rezultate ce vor demonstra că Europa poate într-adevăr să contribuie și să schimbe lucrurile. Mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim, domnule Leskevicius. Urmează în numele Comisiei domnul comisar Șefcovic. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Președintele Barroso ar fi vrut să se prezinte în fața dumneavoastră, să participe la această dezbatere, însă a decis să participe mai degrabă la, la sărbătoarea închinată person- personalității care a fost uh, Nelson Mandela și prin urmare, iată, îmi revine mie misiunea de a vorbi cu dumneavoastră. În ultimele 12 luni, Comisia s-a ocupat cu următoarele lucruri. A depus eforturi enorme în ceea ce privește consolidarea fiscală, Uh, stabilizarea pieței financiare, în ceea ce privește creșterea economică. Asta am făcut noi la nivel european. Dacă vom reuși ca acest, uh, să susținem aceste eforturi, vom vedea că răspunsul nostru la criză va avea succes. Vedem că soluțiile noastre funcționează, vedem deja rezultatele. Indicatorii economici ne arată că situația se îmbunătățește încet, încet, atât la nivelul creșterii cât și la nivelul încrederii. Situația din majoritatea statelor s-a îmbunătățit. Asta datorită programelor noastre de ajustare. Cred că nu există niciun alt mesaj mai puternic pe care l-am putea acorda sau trimite cetățenilor europeni per ansamblu și piețelor internaționale. Vedem că, spre exemplu, în Irlanda situația se îmbunătățește și asta datorită hotărârii și angajamentului asumat de cetățenii uh, irlandezi și de liderilor politici. Liderilor pol- politici. Vedem din acest exemplu irlandez că angajamentul la nivel european reprezintă o soluție. Ar trebui să fim cu toții încurajați de acest exemplu și în special statele aflate în cadrul unui program de ajustare ar trebui să fie încurajate. Vedem că eforturile uh, merită. Letonia, care va adopta luna viitoare moneda unică, uh, este încă un dove- o dovadă a faptului că moneda unică iată este, iată este puternică. Stimați membri ai Parlamentului European, anul 2013 a fost uh, încununat de succes și datorită altor motive. Am reușit să adoptăm împreună cadrul financiar multianual. Spre exemplu, am reușit să creăm mecanismul unic de supraveghere în sectorul bancar de asemenea. Am reușit să facem pași înainte în ceea ce privește guvernanța economică europeană. Sunt încurajate de modul în care semestrul european și coordonarea bugetelor naționale merge înainte. Dar trebuie să fie clar că și pe viitor eforturile noastre trebuie să fie susținute minute. Relansarea economică nu trebuie să fie apanajul doar a unora. Din păcate, șomajul este o realitate pentru multe familii europene. Prin urmare, nu trebuie să lăsăm lucrurile pe jumătate făcute. Acesta va rămâne mesajul Comisiei Europene, uh, mesaj adresat dumneavoastră, dar și Consiliului de săptămâna viitoare. Stimați membri ai Parlamentului European, săptămâna viitoare trebuie să continuăm, să mergem înainte. Avem șansa de a încununa de succes, de a ne asigura că anul 2014 va fi încununat de succes. Trebuie să continuăm pe calea reformei și trebuie să punem în aplicare Cartea uh, uh, Albastră pentru Uniunea Uh, monetară și economică. Iată, toate instrumentele puse în aplicare în anul acesta au contribuit la îmbunătățirea situației europene, dar trebuie să mergem mai înainte, trebuie să mergem uh, să facem în așa fel încât uh, stabilitatea zonei euro să fie garantată și pe viitor. Le datorăm aceasta cetățenilor europeni și țărilor noastre Uh, și în special celor care au suferit atât de mult de pe urma crizei. Știm că trebuie să mergem, uh, să facem mai mult pentru a preveni o nouă criză, dar pentru asta trebuie să încheiem mai întâi de toate uh, Uniunea Bancară, creând mecanismul unic de rezoluție și fondul de rezoluție. Comisia este încântată de modul în care Parlamentul European ne-a informat imediat uh, Uh, cu privire la poziția sa asupra propunerilor noastre. Acum e nevoie de dezbateri suplimentare și de încheierea acestor dezbateri luna aceasta. Uh, aseară am reușit să mergem înainte în cadrul discuțiilor de la ECOFIN și sper că până la finele lunii vom reuși să încheiem discuțiile cu privire la, această, la aceste noi uh, instrumente. Sper că toate aceste instrumente vor fi puse în aplicare înainte de finalul mandatului actual legislativ. Sper că vom reuși să punem în aplicare o serie de Uh, instrumente precum uh, mecanismul unic de rezoluție, fondul de garantare, etc., etc. Uniunea bancară trebuie să fie obiectivul nostru primar. Însă, cu toate acestea, odată ce vom termina Uniunea Bancară, nu, misiunea noastră nu se va fi încheiat. Trebuie să creăm un sistem mai coerent în ceea ce privește crearea de politici coerente la nivel european, care să meargă mână în mână cu solidaritate. Consiliul de săptămâna viitoare tocmai de aceea va continua să discute aranjamentele contractuale și mecanismele de solidaritate. Aceste două, aceste două instrumente ne pot asigura că reformele structurale au loc în momentul potrivit și în maniera potrivită. Aceste aranjamente vor uh, îmbunătăți uh, follow-up-ul recomandărilor uh, specifice pe state și, de asemenea, vor oferi posibilitatea uh, oferirii de stimulente financiare pentru implementarea reformelor. Comisia a adoptat o comunicare pe această temă la începutul anului, dar uh, dați-mi voie să vă spun că uh, Bruselul nu încearcă să îngreuneze viața statelor membre nici pe departe. Această disciplină este deja uh, înscrisă în tratatul fiscal și de asemenea în semestrul european. Acum trebuie să creăm un acord, un acord care să se bazeze pe sprijinul și implicarea mai largă a actorilor naționali. Procesul trebuie să fie stabilit de jos în sud și, sus și de asemenea solidaritatea trebuie să devină mai concretă, astfel încât să putem oferi stimulentele financiare pentru punerea în aplicare a acestor reforme care sunt în interesul european. Vorbim aici despre uh, angajament și de implementarea unor uh, reforme uh, care sunt necesare pentru uh, zona euro pe ansamblu. Sperăm că săptămâna viitoare vom stabili niște principii de de bază pentru toate acțiunile care trebuie să fie în, puse în aplicare la începutul anului 2014. Mai întâi de toate, Mecanismele de solidaritate și aranjamentele contractuale trebuie să fie ancorate în semestrul european. Trebuie să se concentreze pe acele politici care au efect asupra ocupării, asupra competitivității și asupra uh, funcționării uh, Uniunii Monetare și Economice. Uh, trebuie să angajăm în aceste eforturi toate statele din zonele euro. Toate statele participante trebuie să ofere stimulente financiare, fie sub forma unor ajutoare bugetare, granturi, etc., iar aceste in, uh, stimulente financiare vor fi determinate în funcție de angajamentele asumate de statele care recurg la ele. Uh, Uh, stimați membri ai Parlamentului European, săptămâna viitoare vom discuta și despre politica comună pentru apărare și securitate. Acest, dom- acest domeniu a fost sau este mai important decât oricând altcândva. Uh, Comisia a cerut uh, de fiecare dată discutarea acestui subiect, chiar și în fața dumneavoastră. În comunicarea noastră din iulie cu privire la pași înainte în direcția unei politici într-adevăr comune pentru Uh, apărare și uh, securitate, Comisia a stabilit niște principii uh, de bază care vor genera o industrie de apărare europeană mai puțin fragmentată. fragmentată. Vrem să creștem capacitățile militare ale Uniunii Europene și acțiunile, să îmbunătățim acțiunile comune ale uh, Uh, Uniunii Europene în acest domeniu. Și asta din trei motive. Mai întâi de toate avem nevoie de o astfel de politică mai vizibilă, care să arată angajamentele pe care ni le asumăm la nivel european și mondial. De asemenea, uh, trebuie să acționăm uh, prin intermediul unor operațiuni militare și civile oricând e nevoie de ajutorul nostru. Prin aceste operațiuni vom putea să arătăm că ne ridicăm la nivelul așteptărilor. De asemenea, avem nevoie de expertiză tehnice, uh, tehnică într-o serie de noi domenii absolut esențiale. Uh, cibersecuritatea și traficul de ființe umane face cooperarea între noi sau fac cooperarea între noi mai esențială decât oricând altcândva. De asemenea, cooperarea uh, este necesară datorită bugetelor naționale care, iată, scad în domeniul apărării. Astăzi, mai mult de 75% din uh, investițiile în uh, armament militar sunt făcute de la nivel național. E clar că nu avem uh, nevoie de șapte tipuri de avioane care fac același lucru. Tocmai de aceea trebuie să creăm standarde comune, să extindem expertiza comună și astfel vom avea de câștigat. Economia de scală și, de asemenea, eficiența vor duce la creșterea capacităților militare de care se bucură Uniunea Europeană. Și în acest domeniu vorbim despre creștere economică și uh, ocupare. 400.000 de mii de oameni sunt uh, angajați direct în uh, sectorul de apărare apărare și 960.000 de oameni fac, lucrează în uh, domeniile conexe acestui sector. Uh, în uh, venitul provocat sau adus de acest uh, sector este de vreo 96 de miliarde de euro anual. Tocmai de aceea, iată, trebuie să investim într-o, într-un sector, într-o rețea de apărare europeană care să ducă la utilizarea eficientă a tuturor resurselor aflate la nivel, existente la nivel național în acest domeniu. De asemenea, directiva din 2009 cu privire la licitațiile publice trebuie să fie implementate cât mai curând cu putință, putință în statele membre. De asemenea, vrem să stabilim, să creem o abordare comună cu privire la certificare care va duce de asemenea la creșterea eficienței acestui sector. Punem accent pe uh, Uh, tehnologia spațială care ne va putea ajuta să îmbunătățim sectorul de apărare pe ansamblu. Politica noastră comună pentru apărare și securitate, bineînțeles, este creată alături de OCDE, Uniunea Africană, NATO și alte organizații internaționale și tocmai de aceea trebuie ca eforturile noastre să fie cât mai accentuate și mai eficiente cu putință și putem face asta punându-ne în comun uh, resursele. Prin urmare, săptămâna viitoare Comisia speră că va reuși să crea, creeze uh, Um, premizele constituirii unei adevărate politici comune pentru apărare. Avem nevoie de o mai mare implicare, de asemenea, a um, Agenției Europene pentru Apărare. De asemenea, Întotdeauna Parlamentul European a luptat pentru o Uniune Europeană mai puternică, mai capabilă să aibă grijă de, de cetățenii săi europeni. Parlamentul și Comisia au uh, cooperat în ultima vreme asupra multor subiecte și de fiecare dată am reușit să mergem înainte. În ceea ce privește uh, migrația, spre exemplu, Comisia se așteaptă ca săptămâna viitoare Consiliul European să decidă că trebuie să fie puse în aplicare toate recomandările făcute de Task Force-ul pentru Mediterana. Uh, cele întâmplate la Lampedusa ne-au arătat cât se poate de clar că trebuie să îmbunătățim controlele la graniță și, de asemenea, operațiunile de ajutorare în Mediterana. Avem nevoie de politici europene cu privire la fluxurile ilegale de imigrație. Trebuie să oferim, de asemenea, asistență statelor membre care se confruntă cu uh, aceste fluxuri migratorii am stabilit un ajutor uh, financiar de vreo 50 de milioane de euro în special pentru acele state care se confruntă cu aceste uh, fluxuri migratorii ilegale. 30 de milioane de euro vor merge în direcția Italiei. Aceste fonduri vor fi folosite, de fapt, în beneficiul nostru al tuturor, pentru a îmbunătăți combaterea Uh, crimei organizate și de asemenea, și de asemenea traficului de ființe umane, trebuie să cooperăm mai bine cu statele terțe. Programul uh, regional de cooperare, în special cu Nordul Africii, poate să se îmbunătățească. Eforturile noastre trebuie să crească în intensitate și împreună cu statele membre trebuie să stabilim care sunt bazele legale pe care le putem uh, atinge pentru a deschide granițele Europei în fața lucrătorilor migranți și a studenților. Trebuie să discutăm de asemenea cu statele terțe în ceea ce privește securitatea, imigrația, etc. Trebuie să discutăm cu state precum Libanul, Libia sau Egiptul, printre altele. Stimați membrii ai Parlamentului European, Consiliul din decembrie vorbe, va vorbi și despre punerea în aplicare a pactului pentru uh, ocuparea forței de muncă și creșterea economică. Există în continuare puncte asupra cărora trebuie să facem pași înainte. Uh, și asta cât mai curând cu putință. Statele membre trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor și responsabilităților asumate de ele. Săptămâna viitor, viitoare vom discuta despre fiscalitate, în special despre combaterea fraudei fiscale și uh, a fugii fiscale. Uh, anul trecut am uh, stabilit un nou document, un nou act legislativ care are uh, drept uh, obiect uh, crearea unor reguli mult mai severe în ceea ce privește combaterea fraudei fiscale. Am încheiat acorduri cu state precum Elveția, Liechtenstein sau Luxemburg. Uh, Uh, vrem să îmbunătățim aceste standarde. Ieri, din păcate, uh, la ECOFIN, din pricina opoziției a două state membre, nu s-a ajuns la o concluzie cu privire la directiva privind economiile. Cred că cu ajutorul dumneavoastră am putea să continuăm a pune presiune în acest domeniu asupra statelor membre. Sper că Consiliul European va îmbunătăți, de asemenea, prin măsurile luate săptămâna viitoare, uh, accesul IMM-urilor, în special la finanțare. Banca Europeană de Investiții a, și am sporit eforturile în direcția acestei finanțări, dar trebuie să găsim noi instrumente de gestionare, de, de împărtășire a riscurilor care să fie puse în aplicare cu ajutorul BEI. Săptămâna viitoare Comisia va cere din nou statelor membre să îmbunătățească și să utilizeze mai mult pe viitor astfel de instrumente de finanțare. Acum, în încheiere, dați-mi voie să vorbesc despre Ucraina. Știu că ați uh, purtat o dezbatere ieri după amiază cu privire la parteneriatul estic. Eu cred că această temă nu poate să treacă neobservată și în dezbaterea de astăzi. Dați-mi voie să vă amintesc care este poziția clară a Comisiei Europene principiile și valorile europene trebuie să fie respectate și uh, acest lucru este valabil atât pentru autoritățile ucrainiene cât și pentru toate celelalte uh, autorități. Uh, după cele întâmplate ieri seară, trebuie să subliniem faptul că violența nu este un, o soluție. Soluția nu poate fi găsită decât prin dialogul cu societatea civilă și cu opoziția uh, uh, ucrainiană. Președintele Barroso a vorbit uh, cu președintele Ianucovici și a cerut să nu folosească forța împotriva demonstrațiilor pașnice și să respecte de asemenea uh, uh doleanțele cetățenilor uh, ucrainieni. Doamna Ashton se va deplasa acolo pentru a ajuta la găsirea unei soluții pașnice în această situație atât de complicată în ziua de astăzi. Poporul ucrainian a arătat că susține alegerea europeană a Ucrainei și oferta noastră de a semna un acord de asociere, inclusiv o zonă de liber schimb, rămâne în picioare, însă condițiile necesare care se arată în concluziile Consiliului trebuie să se îndeplinească. Și în situația conflictuală de astăzi trebuie să se găsească soluții pașnice. Există de asemenea un consens larg care a răzbătut din dezbaterea dumneavoastră de ieri de aceea, Comisia și Parlamentul trebuie să lucreze împreună în interesul comun și european. Vă mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Vă mulțumim, domnule Șefcovici. Urmează acum în numele PPE președintele Iosef Dol. Din nou, și coleg. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, în legătură cu Ucraina, suntem uh, foarte atenți să vedem ce se întâmplă acolo. Și deplorăm faptul că guvernul nu a semnat acordul de asociere. Aceasta a făcut ca poporul ucrainian să uh, se manifesteze în masă pentru a-și susține libertatea și drepturile fundamentale. Însă vreau să spun cetățenilor că suntem alături de ei și condamnăm orice fel de violență împotriva lor. Momentul este unul trist, lucrurile pot escalada și mai rău și cer o mediere europeană a atât din punct de vedere politic, așa cum s-a găsit cu Revoluția Portocalie și în totală transparență. Cetățenii ne-au trimis mesajul lor. Ne spun că au nevoie de o Europa puternică și spun asta și afirm că mai degrabă vedem acolo steagurile europene decât în alte părți în statele membre. Europa trebuie să dea dovadă de o ambiție puternică și în ceea ce privește partea economică, am reușit să o facem. În urmă cu cinci ani, deciziile pe care le-am luat astăzi ar fi fost de negândit. Decizii care au fost bune și statele membre nu și-au pierdut nimic din identitatea lor. Semestrul european și pachetul celor șase măsuri funcționează Bineînțeles, nu sunt perfecte, dar vedem peste tot în Europa că încep să apară semne de redresare economică. Și cu toții suntem interconectați, așa că trebuie să lucrăm și mai mult împreună, indiferent că o vrem sau, sau nu. De altfel, să vedem ce se întâmplă în sectoarele economice cum se face că ele lucrează împreună și, în schimb, partea politică dorește să se izoleze fiecare acasă la el. Nu se poate așa ceva. Toate politicile nu pot fi finanțate. Ce se întâmplă cu apărarea? Și aici sunt de acord cu domnul Sefcovic. Sunt de acord. Este un dosar greu de dezbătut însă mai multe state membre uh, cheltuiesc deja peste 2% din PIB pentru apărare. Dacă Europa nu se organizează în domeniul apărării, nu vom mai exista la nivel global. Și am fost naiv pentru că sfârșitul războiului rece ne dădea multe speranțe. Să vedem însă ce s-a întâmplat în Libia, Kosova, Africa Centrală ce se întâmplă cu toate masacrele de acolo, ce se întâmplă cu cetățenii din Africa Centrală, ne dăm seama clar că Europa are un rol și o misiune acolo misiuni cu care se va confrunta din ce în ce mai mult Europa și, de altfel, Statele Unite consideră că Balcanii sunt de responsabilitatea noastră. Dacă nu ne asumăm această responsabilitate, nu-i nimic. Rușii o vor face în locul nostru și să vedem ce se întâmplă în vecinătatea noastră, în Ucraina sau în Moldova. Există interese strategice care sunt uh, puse sub amenințarea intereselor regionale. Și am spus-o deseori aici nu pentru a face războiul, ci pentru menținerea păcii trebuie să o facem. Și vă trimit la imaginele pe care le vedem la televizor din Africa Centrală. În mandatul următor va trebui să lucrăm în vederea întăririi politicii comune de securitate și apărare dacă dorim cu adevărat să avem un rol în lume. Și pentru a ne proteja frontierele, de asemenea, asta înseamnă să întărim capacitatea de răspuns atât din punct de vedere militar și cu forțe mixte, și am început cu Eurocorpul, dar acesta este doar începutul. Avem nouă state membre care contribuie la securitatea comună, însă acest lucru trebuie să se schimbe sau, dacă nu, să acceptăm ce se întâmplă în lumea întreagă. Și asta nu înseamnă, și nu vreau să fiu interpretat greșit, asta înseamnă în același timp să creștem ajutoarele de dezvoltare pentru celelalte state, pentru ca acestea să se dezvolte la ele acasă. Însă, și revin la Africa Centrală, pentru că noaptea asta când m-am uitat la televizor am fost de-a dreptul șocat avem nevoie de două lucruri acolo. În primul rând, menținerea ordinii pentru a evita dramele și ajutor de dezvoltare cu adevărat. Și revin aici pentru că domnul Sescovic uh, mi-a preluat uh, întreg discursul. Într-adevăr, uh, forțele armate și resursele pe care le avem trebuie să se schimbe, pentru că nu putem lucra în continuare așa cum o făceam până acum. Am avut mai multe tipuri de material, nu sunt un specialist în acest domeniu, dar trebuie să lucrăm alături de NATO pentru a avea o adevărată industrie armamentistică care să fie în folosul Europei, pentru că altfel nu avem o soluție viabilă. Avem într-adevăr tehnologii de vârf în domeniul apărării, mai avem așa ceva în Europa și trebuie să reacționăm pentru a le păstra aici, la noi acasă, așa cum am făcut-o și în domeniul crizei economice. Avem nevoie de un adevărat six-pack uh, pentru domeniul apărării, cu angajamente foarte clare și fără niciun fel de tabu. Și dacă dorim să fim ambițioși, dragi colegi, problema de astăzi dacă analizăm situația, știm că, în general, după revoluții apar și evoluții. Și am spus-o deja mai multor colegi, avem nevoie de un sistem al justiției promovat în Europa, un adevărat six-pack pentru justiție. Știu că nu este ușor, dar avem o funcționare a justiției care nu s-a implementat după intrarea multor state membre în Uniunea Europeană, procese care n-au fost duse până la capăt. Așa că trebuie să o facem și nu putem lăsa deoparte acest angajament la nivelul Europei. Trebuie să ne gândim dacă vedem ce se întâmplă în unele state europene. Europa este o adevărată comunitate de valori, de responsabilități în comun, așa că Europa trebuie să se întărească pentru a-și menține rolul la nivel global și pentru cei care doresc o mai puțină Europa, vă spun, avem nevoie de mai multă Europa pentru viitor, pentru că greșit și o veți vedea în curând. Trebuie să ne susținem valorile partajate și să ne gândim la viitor și la suveranitatea continentului nostru. Vă mulțumesc! Mulțumim! Urmează în numele socialiștilor și democraților președintele Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep și eu prin a mă referi la Ucraina. E nevoie de toate forțele din țară pentru a restrânge activități și trebuie să nu se folosească violența. Este bine că domnul Ianucovici s-a întâlnit cu Katie Ashton, dar nu este acceptabil să se întâmple acest lucru, să discutăm la o masă rotundă și apoi poliția să reprime manifestă- manifestările. Nu este de acceptat dacă vorbim despre promovarea de valori europene, fiindcă până la urmă asta se dorește în Ucraina. Pentru asta luptă oamenii. Dragi colegi, în ceea ce privește apărarea, da, este adevărat, e nevoie de o, un efort intens în ceea ce privește apărarea prezența Statelor Unite se intensifică în regiunea Pacificului. Deci trebuie să preluăm noi restul activitățile, să apărăm vechiul continent, bătrânul continent și să ne unim forțele pentru a combate terorismul, care va rămâne mult timp între noi. După cum am auzit din partea Comisiei și Consiliului, sinergiile în acest domeniu pot ajuta și la economii la bugetele naționale, în același timp crescând capacitățile noastre de apărare. Și vreau să vă spun foarte clar, dacă acum acum sunt în pericol aproape 6.000 de locuri de muncă cu EADS. Asta se datorează faptului că guvernele naționale nu cooperează și nu ajută la consolidarea structurilor de apărare europene și a industriei de apărare europene și e scandalos acest lucru. E nevoie de eforturi intensificate în domeniul apărării, dar e nevoie și de coeziune socială și dezvoltare economică dacă vrem să avem sprijinul cetățenilor europeni. Și cu asta am ajuns la situația economică. Da, avem niște vești minunate pe care le-am primit în ultimele zile. Creșterea anuală economică a fost revizuită de la 2,8 la 3,6%, rata șomajului de la 7,3 la 7 a coborât, cea mai scăzută din noiembrie 2008. Veștile fără îndoială sunt minunate doar că acestea sunt cifrele pentru Statele Unite ale Americii și nu pentru Europa. În Europa situația nu este chiar așa de roz, cum am auzit-o din partea Consiliului și a Comisiei astăzi. Există multe probleme care mai rămân și sunt sigur că e posibil să avem și alte politici, așa cum am văzut în studiul anual de creștere. Din păcate, Comisia nu își schimbă politica și nici Consiliul. Și dați-mi voie să vă spun am vizitat țările din Sud și cu cât vorbește mai mult domnul Rain și cu cât dă mai multe interviuri, cu atât se intensifică sentimentele anti-europene în aceste țări. Nu vreau să intervin în concursul ăsta de frumusețe între domnul Verhofstadt și domnul Ren. E treaba lor asta. Dar trebuie să schimbăm politicile Departamentul domnului Ren de la Consiliu ne dă cifre. Pierdurile cumulative reprezintă 18% pentru Grecia, 9% pentru Spania și Franța. Aștia sunt experții comisiei, asta ne spun ei. Și ce face domnul Ren, comisia și Consiliu? Ne spun că Spania va necesita, va avea o rată medie a șomajului în 2023. Doar atunci va ajunge la rata media a șomajului din Europa și ca să nu mai vorbim de Irlanda și de restul. Cum putem accepta devastările sociale din Grecia până în Portugalia, care sunt uh, clare și nu le subliniem noi sau forțele politice, ci organizațiile internaționale, cum ar fi Caritas. Cum putem sprijini Troica în comisie când ne spun uh, dați pe oameni afară din casele lor dacă nu-și pot plăti chiria sau nu-și pot plăti ratele la credit? Care este răspunsul din partea membrilor Troicăi. Ne-au spus construiți adăposturi pentru oamenii care trebuie dați afară din case. Lucrul ăsta este, este o realitate în Grecia și nu putem accepta așa ceva. Există idei bune, de exemplu, nu știu cum va răspunde Comisia la propunere, la propunerea că dacă sancționăm băncile cu o amendă de 1,7 miliarde de euro, de ce să nu folosim acești bani pentru a combate șomajul? De ce să nu dăm cetățenilor banii și să îi folosim pentru a combate șomajul? Să creștem garanția pentru tinere, de exemplu. Iată o idee bună și mai sunt și altele mai bune pentru politici comune europene pe baza acordurilor contractuale pe care le-ați menționat domnule vicepreședinte, și Uniunea Bancară. Din nou, eh, naționalismul și interguvernamentalismul intră în joc în loc să avem o politică economică și monetară cu adevărat europeană. Să mă refer și la aspectul social acum uh, din Europa, în ziua de azi. Cu peste 40 de ani în urmă, pe 13 noiembrie s-au împlinit exact 40 de ani, Willy Brandt, cancelarul german, a vorbit în Parlamentul European și uh, a avut un discurs vizionar acum 40 de ani în care a cerut crearea unei uniuni sociale și a insistat că trebuie să existe drepturi sociale și creștere economică. Și iată că după 40 de ani încă ne luptăm cu Comisia și cu majoritatea din Consiliu să avem acea uniune socială ca vis pusă în aplicare și să avem niște criterii sociale puternice la nivelul Uniunii Monetare și Economice din UE. În loc însă să punem bazele unei uniuni sociale, există state membre și mă uit spre guvernul britanic, dar nu doar spre ei, vor să introducă restricționări în calea libertății de mișcare din UE și să creeze noi linii de demarcație și să spună puteți călători doar dacă aveți un venit ridicat. Dar ce facem pentru venitul ridicat al țărilor sărace? În loc să avem o strategie comună pentru a combate sărăcia, luptăm împotriva cetățenilor din statele membre. Astăzi, naționalismul din nou câștigă teren în fața preocupărilor sociale și în loc să creăm locuri de muncă pentru toți și să reducem decalajul dintre săraci și bogați și să creștem veniturile, nu facem decât să tragem aceste linii de demarcație între cetățenii noștri și cei străini. Și vorbim despre străini uh, ca și cum n-ar fi cocetățenii noștri din Uniunea Europeană. Deci, statele membre cer uh, cât mai multe drepturi, cât mai multe puteri, dar de fapt ar trebui să folosească drepturile pe care le au. Dacă există beneficii pentru, mm, în ceea ce privește turismul social, dacă se întâmplă așa ceva, o, în regulă, uh, creat legislație la nivel național, dar nu distruge ce am creat în Uniunea Europeană și anume această libertate de mișcare. UE se bazează pe două concepte. Una spune, haideți să ne limităm la piața comună, Uh, pentru bunuri și servicii, piața comună, poate și pentru bunurile de apărare. Dar mai există și o altă viziune asupra Uniunii, unde este inclusă libertatea de mișcare, libertatea de a munci în orice parte a Europei, pentru toată lumea. Și mai este un alt concept care spune combateți sărăcia, combateți uh, creșterea decalajului acesta între salarii în UE. Da, încrederea a scăzut, dar acest lucru se datorează faptului că problemele economice și sociale nu sunt cu adevărat abordate la UE. Dacă am avea o politică economică puternică și o uniune socială în Europa, atunci ar crește și libertatea de mișcare și dreptul la muncă. Să nu distrugem Europa pe care o avem, să o schimbăm, să o îmbunătățim, dar să creăm o uniune socială ca bază pentru încredere în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim. Urmează în numele liberalilor și democraților domnul Verhofstadt. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc uh, tuturor colegilor care au fost uh, foarte interesanți. Au avut uh, intervenții foarte interesante. Au vorbit despre alegerea democratică, dar alegerea democratică își are rădăcinile doar în cadrul grupului liberalilor și democraților, nu-i așa? Dar haideți să încep uh, intervenția. Vorbim despre cetățenii din Ucraina. De ce fac lucrul acesta? Pentru că în momentul de față, în Kiev, cele câteva sute de mii de cetățeni care demonstrează pe uh, străzile Chievului reprezintă marea, marele răspuns și cel mai bun răspuns pe care îl putem oferi, practic, uh, sentimentului uh, anti-european din Uniunea Europeană. Cetățenii din Uniunea Europeană, mulți dintre ei consideră că Uniunea Europeană nu mai are niciun viitor și iată, pe străzile din Kiev există oameni care vor să se alăture Uniunii Europene. Prin urmare, stimați colegi, eu sper că acest spirit pro-european nu va rămâne o realitate doar a străzilor uh, din Kiev săptămâna viitoare, ci va deveni uh, linia, firul roșu al discuțiilor din cadrul Consiliului de săptămâna viitoare. Avem uh, mari decizii de luat uh, săptămâna viitoare. În primul și în primul rând, deciziile cu privire la sectorul apărării. Stimați colegi, cu 60 de ani în urmă, adunarea generală franceză a decis Bine, e un eveniment pe care nu l-am trăit eu, dar în orice caz, atunci adunarea generală franceză a refuzat comunitatea europeană de apărare. Însă, în momentul de față, majoritatea cetățenilor europeni își dorește o apărare comună europeană. Până și în Regatul Unit uh, sentimentul este acesta. Până și uh, cetățenii uh, britanici sunt de părere că dacă e de făcut ceva la nivel european, atunci e vorba despre sectorul apărării. În momentul în care Franța și Germania uh, s-au adunat, s-au întâlnit pentru prima dată, ei bine, în momentul respectiv, cele două state au decis că orice fel de viitor nu poate exista decât dacă primește o uh, dimensiune europeană și Regatul Unit s-a aliat acestei păreri. Și, prin urmare, mi se pare că toate aceste decizii uh, din trecut ar trebui să fie într-un final puse în aplicare, pentru că, date fiind bugetele de austeritate, e păcat să facem același lucru în 28 de state diferite. E mai bine, mai eficient să facem totul împreună. Al doilea lucru care va fi discutat săptămâna viitoare este zona monetară sau viitorul uh, zonei uh, euro și uh, viitorul Uniunii Monetare și Economice. Um, mă bucur că ne-ați prezentat ace- ideea aceasta a aranjamentelor contractuale, dar statele membre nu-și doresc aceste aranjamente contra- contractuale. Ce dumneavoastră doriți ca Uh, între statele membre și Comisie să se încheie un fel de con- contract uh, în care să fie stipulate toate reformele pe care statele membre trebuie să le pună în aplicare. Ei bine, dacă continuați pe această idee a aranjamentelor contractuale, acesta va reprezenta finalul Uniunii Europene pentru că majoritatea statelor cons- Uh, consideră că aceste aranjamente contractuale nu sunt nimic altceva decât o imixtiune ilegală a Bruselului în afacerile interne uh, șerpașii au spus exact același lucru. Uh, Parlamentul a spus întotdeauna că convergența, liniile directoare privind convergența ar trebui să fie ideea uh, care să primeze în acest context. Aceste uh, linii de convergență vor fi acceptate și vor fi puse în aplicare în toate statele membre și în special în cele 17 state uh, din zona euro. Lăsați la o parte aranjamentele contractuale pentru că acestea dau impresia că Uniunea Europeană și Comisia în special intervin și impun Uh, reforme speciale naționale, chid că statele sau nivelul național este responsabil în continuare pentru aceste reforme. Și în al treilea rând, Uniunea banch- Bancară, stimați colegi. Am tot spus aici în uh, plenară că fără această Uniune Bancară nu se va ieși din criză. Vom vedea, ne vom confrunta cu exact aceeași situație uh, precum Japonia, și anume o stagnare din punct de vedere uh, economică. Avem nevoie de o uniune bancară, dar o uniune bancară cât se poate de solidă. Nu avem nevoie de mecanisme de rezoluție laxe. Avem nevoie de un sistem comunitar dacă e ca lucrurile să funcționeze. Și am citit astăzi rezultatele discuțiilor din Ecofin uh, uh, de seara trecută și mi-am dat seama că e vorba în continuare de un sistem interguvernamental și sper că Parlamentul European nu va accepta niciodată această soluție. Și acest sistem nu trebuie să fie plătit de cetățenii europeni și de către bănci, pentru că dacă vom crea din nou un sistem ca în trecut, atunci tot cetățenii europeni vor plăti factura la final. Prin urmare, băncile în funcție de profilurile lor de risc trebuie să plătească. Sper din tot sufletul ca Parlamentul European să uh, sprijine uh, propunerile comisiei, propuneri făcute în acest sens. Prin urmare, sper că Ecofinul de săptămâna viitoare sau Consiliul uh, de săptămâna viitoare vor fi conduse în același spirit european pe care îl vedem astăzi la Kiev. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim, domnule Verhofstadt. Există o întrebare pentru dumneavoastră. Domnul Odie vrea să o pună. Aveți cuvântul. Euh, Domnule Verhofstadt, i-ați citat pe reprezentanții poporului francez care nu doreau să ofere în mâinile Europei problema apărării, pentru că Europa nu era pregătită în acel moment. Așa că vreau să vă întreb dacă considerați că Uniunea Europeană este în stare în ziua de astăzi să asigure apărarea popoarelor europene și credeți că se poate face această apărare europeană fără statele membre, în special acelea care au cele mai bune armate din lume? Considerați că Uniunea Europeană este pregătită în ziua de astăzi? Domnule Odi, cred în primul rând că apărarea europeană trebuie să se facă, pentru că în ziua de astăzi nu ne mai putem uh, permite să plătim altceva. Realitatea este că statele europene cheltuiesc 42% din cheltuielile americane, ceea ce înseamnă foarte mult pentru că cheltuielile americanilor sunt enorme, deci aproape jumătate, 42%. Și cu toate astea, ce facem cu acești bani? Doar 10% din operațiunile pe care le fac americanii. Deci dacă faci, faceți o mică socoteală, vă dați seama că eficacitatea noastră este de 5 ori mai mică față de cea a americanilor. E clar, deci, că trebuie să mergem mai departe pe baza acordului de la San Malo, un acord între Franța și Marea Britanie de a continua cu această procedură la nivel european. Și ce s-a întâmplat uh, cu Chirac în urmă cu 10 ani? Intervenție fără microfon a oratorului. Președintele intervine. Vă mulțumim, domnule Verhofstadt. Urmează doamna Harms în numele versilor. Stimați domn președinți, stimați colegi, iată, sunt încântată de faptul că acum, după ce grupurile de intervenție înarmate au distrus uh, birourile opoziției din Ucraina, Parlamentul European decide să fie prezent în Ucraina. Săptămâna trecută n-am putut să facem lucrul acesta, dar iată că uh, Uh, într-un final am decis să trimitem o delegație oficială a Parlamentului European uh, în uh, Kiev. Sper din tot sufletul ca această delegație să fie avut succes și, de asemenea, sper ca rezoluția pe care am dezbătut-o ieri să fie promulgată cu o mare majoritate. Ceea ce se întâmplă în Kiev din nou ne arată că Uniunea Europeană nu poate acționa cu un singur glas. Vedem în ceea ce privește Ucraina uh, marea slăbiciune de care dă dovadă Uniunea Europeană și anume slăbiciunea reprezentată de politica vis-a-vis -vis de Rusia. Sper ca cetățenii ucrainieni să nu fie nevoiți să plătească pentru neputința Uniunii Europene. Acum, în ceea ce privește politica de apărare și securitate, eu mă tem că ne aflăm în mare pericol. Cred că, mi se, cred că este bine să discutăm despre viziunea pe care o avem cu privire la această politică comună pentru apărare. Ce, trebuie să discutăm despre ceea ce vrem să avem peste 5 ani, despre lecțiile pe care le-am învățat de pe urma intervențiilor uh, demarate de către uh, grupurile de intervenție europene. Uh, Trebuie să decidem, pornind de la aceste reflexii, ce anume ne dorim. Dacă începem cu asta, dezbaterile cu privire la politica comună pentru apărare și securitate, atunci cred că vom reuși să avem rezultate, rezultatele pe care ni le dorim. Și dat fiind uh, faptul că bugetul apărării uh, scade, într-adevăr, cooperarea este necesară. Dar tot uh, dar și la nivel european avem un buget prea restrâns pentru măsurile sociale, spre exemplu. Și dacă e să se discute săptămâna viitoare folosirea bugetului european pentru cumpărarea de material militar, ei bine, mi se pare că s-ar merge mult prea departe. Acum trebuie să ne concentrăm pe măsurile sociale. În ceea ce privește Uniunea Monetară și Economică, cred că fără implicarea un, Parlamentului European și a colegilor pre, uh, Giegold sau alții, nu am avea supravegherea militară, nu am avea primul pilon al uh, Uniunii Monetare și Economice. Și, de asemenea, acel uh, fond de rezoluție care să fie finanțat de către bănci ar fi o idee foarte, foarte bună, dar, din păcate, mă tem că această idee nu va fi pusă niciodată în uh, în practică din pricina rezistenței statelor membre. Trebuie să discutăm despre ce anume putem face pentru a întări moneda unică. Ei bine, din punctul meu de vedere, uh, toate eforturile pe care le putem face uh, sunt, trebuie să fie integrate într-o politică consolidată. Dar toate propunerile făcute de, de către dumneavoastră, domnule Șefcovici, mă tem că vor duce uh, doar la repetarea ca cazului Greciei. Doar dacă toate reformele sunt într-adevăr discutate cu statele membre, uh, vom reuși să avem succes. Dacă impunem uh, reforme, nu vom reuși decât să generăm și mai multă temere vis-a-vis -vis de uh, Bruxelles și uh, rezultatul final va fi lipsa de încredere completă. Toate aceste măsuri propuse de către dumneavoastră sunt anti-europene, nedemocratice și grupul meu nu vă va susține niciodată în, punerea acestor, în aplicarea acestor propuneri. Vă mulțumim. Urmează acum în numele conservatorilor domnul Kellenen. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre politici economice de nenumărate ori, deci în dimineața aceasta vreau să mă centrez pe politica de apărare. Când vorbim despre apărare în Europa, cred că cea mai bună abordare ar fi una de cooperare, compatibilitate și abordabilitate. Aceasta este abordarea pe care a avut-o sub umbrela NATO peste 60 de ani Europa. NATO este o alianță care a fost pusă la încercări și cred că nu trebuie subminată cu și mai mare povară administrativă prin PESC. Nu trebuie dublate eforturile pentru a crea o armată europeană prin ușa din spate. Bineînțeles, recunoaștem cu toții că e nevoie de o modernizare a NATO, însă acest lucru s-a întâmplat încă din 49, când secretarul general spunea că rolul său era acela de a-i menține pe ruși deoparte, pe americani uh, înăuntru și pe germani în jos. Iată, acum situația este cu totul diferită de cea din 49. Cu toate acestea, întărirea la NATO este necesară și prin relația transatlantică și din punctul meu de vedere trebuie în continuare să-i menținem pe americani înăuntru. Avem nevoie de o cooperare care este la fel de relevantă astăzi așa cum a fost și în trecut. Din nefericire, sub președintele Obama, această președinție pașnică, această relație este în pericol și se îndreaptă mai degrabă spre o relație strategică. Îi îndepărtăm oarecum pe americani. Și această încercare de a ajunge la o politică de apărare europeană este una periculoasă. În primul rând pentru că statele europene nu dispun de resursele necesare. NATO cheltuiește în jur de un trilion de dolari pe apărare, din care două treimi sunt asigurați de Statele Unite și o treime de statele europene. 70% din aceste cheltuieli sunt asigurate doar de patru state membre, Marea Britanie, Franța, Germania și Italia. Și n-ar exista o apărare europeană pentru că există doar foarte puține state europene care să facă cheltuieli mari. Și această cheltuială este nesemnificativă față de cea a americanilor oricum. În al doilea rând, statele europene nu vor preda controlul și comanda uh, operațiunilor lor. Bineînțeles că acest lucru a fost deja vetat la nivelul NATO. De aceea se ajunge la aceste aranjamente interguvernamentale în care statele membre cooperează și își protejează interesele reciproce, ceea ce mi se pare că seamănă foarte mult cu ce se întâmplă la NATO. Este vorba deci de o dublare a eforturilor și aceasta duce la reducerea resurselor pentru uh, niște resurse care oricum nu sunt foarte ridicate. Am putea cheltui mai bine pe formare decât să ne jucăm cu soldăței de plumb și oricum este important să ne gândim în primul rând la trupele noastre, pentru că sunt sigur că toată lumea de aici, din instituția noastră, are tot respectul față de aceste forțe armate și eu unul o fac pentru soldații britanici. Oamenii aceștia luptă pentru țara lor, pentru steagul lor și, bineînțeles, pentru noi. Așa că nu sunt convins că aceleași persoane ar putea să plătească același sacrificiu pentru steagul european. Nu cred asta. Statele europene au o istorie îndelungată de cooperare bilaterală și multilaterală, un lucru care trebuie să continue pe viitor. Bineînțeles că avem nevoie de cooperare pe toate planurile o atitudine strategică este esențială și aceasta se întâmplă deja în inițiativa inteligentă a NATO. Ce s-a întâmplat în misiunea din Mali? Francezii au ajutat pe lângă uh, britanici în misiunea respectivă. A fost vorba de relații de cooperare pentru care nu era nevoie de birocrație europeană și de Uniunea Europeană pentru o implementare. Nu, exista doar nevoia cooperării între aceste state. Și acest lucru nu s-a întâmplat întotdeauna între toate statele membre. Există o dovadă foarte clară și anume diviziunea creată de războiul din Irak în urmă cu un deceniu. S-au spus multe despre acel conflict și el a arătat în mod clar de ce independența națională este esențială pentru multe state membre. În aceste momente de criză nu ne putem permite să avem două organizații de apărare la Bruxelles. Avem deja o instituție de succes care a fost menținută timp de 60 de ani în Europa și care uh, întrupează relația transatlantică și care reprezintă cea mai bună garanție de securitate în secolul 21. Orice pas am face înainte către o politică de apărare comunică, atunci Statele Unite se îndepărtează de NATO și în acest moment uh, trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă și să rămânem uniți pe relația transatlantică. Trebuie să învățăm uh, lecțiile de pe urma crizei și Trebuie să vedem care este statutul european și să avem o atitudine practică pe soluții practice, nu pe crearea de și mai mare birocrație doar de dragul birocrației. Așa că să menținem NATO și să punem capăt acestei încercări de a avea o armată europeană creată și intrată pe ușa din spate. Avem nevoie de o abordare de cooperare, capabilități și cooperare, așa cum am spus-o la început. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Kalanen. Urmează doamna Țimăr în numele GUE. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, ieri organizația privind combaterea armelor chimice a primit un, premiul, un premiu Nobel și Uniunea Europeană a primit același premiu Nobel pentru pace anul trecut. De ce nu folosim acest summit pentru a răspândi uh, ideea că, iată, noi suntem Uniunea Europeană care va contribui la la distrugerea arsenalului uh, de arme la nivel uh, mondial. 80% din uh, arsenalul de arme chimice a fost deja distrus la nivel mondial. Organizația care se ocupă de această activitate se implică acum într-un stat aflat în război. Și noi ce facem în același timp? Noi organizăm un summit la care vom discuta despre înarmare. Este vorba despre un summit al lobbyiștilor pentru înarmare. Uh, nu asta cer cetățenii europeni de la noi, nu asta așteaptă de la noi, nu asta își doresc de la noi. Parcă am trăit într-o lume paralelă. Avem o Uniune Europeană care este roasă de criză și ce facem noi? Noi discutăm despre faptul dacă sau nu banii uh, naționali sau banii europeni ar putea mai bine uh, să fie mai bine folosiți pentru a cumpăra sisteme mai eficiente, mai distrugătoare nu-i uh, de mirare că, iată, EADS vine cu, aceasta, cu acest anunț al austerității chiar înainte de summit. Uh, EADS spune, da, trebuie să facem economii pentru că nu ne ajutați suficient, suficient pentru că statele membre nu ne ajută suficient. Iată, e un cal troian, nimic altceva. Uh, nu putem accepta să acționăm în felul acesta. Bineînțeles, uh, cifrele pot fi și altfel uh, interpretate. În fiecare an se cheltuie mai multe miliarde de euro pentru apărare decât se prevede de obicei la începutul uh, exercițiului financiar. În Spiegel se vorbește despre cheltuirea a 130 de miliarde de euro la nivel european pentru anual, pentru sectorul apărării. Situația s-ar îmbunătăți dacă politicienii ar fi sinceri, dar sinceritatea aceasta nu există. Uh, situația s-ar putea îmbunătăți îmbunătăți în cazul în care acești bani ar fi investiți în altceva, dar nu banii aceștia sunt investiți uh, la ordinul lobbyiștilor din sectorul apărării. Iată, de 30 uh, de ani se discută despre întărirea economiei europene, despre întărirea monedei unice și noi ce facem, iată, în momentul acesta în care trebuie să venim cu răspunsuri, uh, răspunsuri solidice, solide de natură economică, noi venim practic cu propuneri de îmbunătățire a sectorului în armări, iar aceste propuneri nu vor oferi uh, beneficii nici Uniunii Europene pe ansamblu și nici statelor membre, cu siguranță. Iată, Uh, toate premisele pe care mi le, uh, mi le prezentați dumneavoastră aici, care fac necesară îmbunătățirea cooperării la nivelul apărării, uh, sunt false din punctul meu de vedere. Și încă ceva, atâta timp cât în Uniunea Europeană nu vom elimina dezechilibrele, atâta timp cât nu, Consiliul nu va face mai multă presiune asupra Germaniei, spre exemplu, Uh, asupra Germaniei în sensul corectării de către Germania a, tut, a tuturor dezechilibrelor pe care le prezintă și pe care le generează, uh, cu siguranță nu vom reuși să ieșim din situația asta de criză cu care ne confruntăm. Vă mulțumim acum în numele EFT, domnul Faraj. Well, good morning. Bună dimineața! Știu că e potrivit să vorbești acum despre cele 12 zile de Crăciun, dar eu vă vorbesc despre cele 21 de zile până la deschiderea ușilor către cele 29 de săra- milioane de sărași din Bulgaria și România. Un moment uh, cheie în politica britanică. Adesea, în Britania, deputații se plâng că nu sunt bine văzuți de public și nu o să încerc eu să schimb asta, pentru că Jeffrey Van Orden, brigadier, din partea conservatorilor britanici a fost raportorul, sponsorul pentru aderarea Bulgariei la UE și pentru a avea uși complet deschise către toți acei oameni. Deci, bravo, domnule brigadier! Vreau ca toți oamenii din uh, Regatul Unit să știe cine sunteți și ce înseamnă libera circulație. Ce înseamnă? Înseamnă asigurări de sănătate gratuite, educație gratuită, acces gratuit la sistemul de eh, beneficii, uși deschise benzilor de infractori și eh, călătorilor modern care beneficiază de faptul că Londra este cel mai de succes oraș internațional din Europa. Situația este deja așa de rea încât 92% din infracțiunile la nivelul ATM-urilor din Londra uh, au fost comise de români. Sigur că nu vreau să zic că ei sunt țapii spășitori pentru tot. Știu că sunt mulți care vin din Bulgaria și România și sunt oameni decenți care vor să lucreze din greu și să-și îmbunătățească viețile. Dar libera circulație nu funcționează în Uniunea Europeană când avem țări sărace. Vine cineva din București, lucrează în Londra și primește ajutor pentru copii, pentru cei doi copii de acasă acele uh, ajutoare sociale pentru copii uh, reprezintă mai mult decât ar câștiga persoana respectivă muncind în București. Și de aceea numărul oamenilor care vin, uh, vor veni în Regatul Unit vor fi enorme. Am spus de mai multe ori și cetățenii britanici acum sunt de acord cu mine, destul. 80% din cetățenii britanici nu doresc ca oamenii aceia să vină la noi peste 21 de zile. E nedrept, e nedrept față de cei care muncesc, duce la salarii scăzute, duce la creșterea ratei șomajului în rândul tinerilor și la comunități divizate. Desigur că lucrurile nu se opresc aici, pentru că domnul Cameron, prim-ministrul nostru, cu sprijinul uh, liberal-democraților și al laburiștilor, vrea să extindă acest principiu a frontierelor deschise, așa cum spune și el, din um, Atlantic până la euro. Deci se includă Kazakhstanul, Ucraina să se alăture Uniunii Europene. Tony Blair văd că acum ajută Albania să se alăture Uniunii Europene. Mult succes cu asta! Chiar vrem să extindem Uniunea până a include și Turcia. Well, mesajul nostru este că uh, Turkey trebuie să fie doar de Crăciun, nu pentru Uniunea Politică. Nu vrem granițe deschise și nu vrem ca săptămâna viitoare la uh, summit să dăm în fața acestor idei și nu vrem integrare europeană la nivel de apărare. Mulți de aici ar fi bombardat Siria dacă ar fi avut capacitatea și ne bucurăm că nu s-a întâmplat. Armata europeană și ușile deschise, alegătorii se vor pronunța pe asta în mai anul viitor și eu cred că vom vedea o schimbare radicală, un cutremur în mai anul viitor în Regatul Unit. <coughs> herr abgeordneter es gibt eine frage. domnul brons vrea să vă adreseze o întrebare o acceptați? domnule brons aveți cuvântul. Yes, Mr. Farage. domnule farage pretindeți că vă opuneți uh, imigrației. Cel puțin asta reiese din intervenția dumneavoastră. Pe 4 mai 2010, în Daily Politics Show, ați spus că britanicii ar trebui să emită 250.000 de de permise de muncă în fiecare an. Tocmai v-ați referit la români ca fiind responsabili pentru infracțiunile comise la nivelul automatelor bancare. Ați fost foarte specific, era vorba de cetățeni români, dar ar fi trebuit să spuneți că sunt de origine romă. Bronze, thank you for the question. Mulțumesc, domnule Brons, pentru întrebare. Vreau să clarific ceva. UKIP nu se opune imigrării noi salutăm imigrarea, dorim acest lucru, dar vrem să existe un sistem de imigrare bazat, ca și în cazul Australiei, pe cerințe care să spună vrem oameni care sunt calificați să vină în țara noastră, nu oameni care suferă de boli, care ne amenință cetățenii sau care au cazier penal, deși sigur în trecut asta era o cerință ca să ajungi în Australia și vrem să ne facem propriile decizii cu privire la cine vine în Marea Britanie linie. Nu vrem să discriminăm sau să arătăm cu degetul, dar vrem să ne putem controla frontierele, să trăim în propria democrație și lucrul ăsta este imposibil ca membri ai acestei Uniuni Europene. So, jetzt kommen wir wieder zum Bun, ne întoarcem la Consiliul European, sper. Doamna Le Pen încă nu a ajuns în sală. Prin urmare, îi putem da acum uh, cuvântul colegului uh, Elmar Brock în numele PPE. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule comisar, stimați colegi. Câte ceva despre Ucraina. Am văzut ce s-a întâmplat în seara aceasta, în noaptea aceasta, când am văzut că inițiativele doamnei Ashton și a americanilor nu au avut succes Sincer să fiu, am senzația că cortina de fier din nou se lasă peste noi. Presiunea rusească, Rusiei, practic uh, distruge sau calcă în picioare dreptul unui stat de a decide pentru sine. Această situație este inacceptabilă. Dar lucrul acesta, după cum spunea și uh, doamna Harms, se datorează faptului că nu avem o politică clară cu privire la Rusia. La Consiliul de, vi- uh, de săptămâna viitoare se va discuta despre politica comună pentru apărare și securitate și e bine să se discute această temă. Suntem pentru NATO. NATO ne ajută, NATO, NATO trebuie să fie sprijinit, dar trebuie de asemenea să, creem, să ne creem propriile capacități. Dacă nu există o industrie a apărării europene, atunci trebuie să cumpărăm de altundeva și nu suntem independenți. Dacă cooperarea uh, structurală a alianței celor doritori e să continue a exista, atunci trebuie să avem propriile noastre capacități uh, militare, trebuie să putem coopera, să venim fiecare cu câte ceva, să îmbogățim imaginea de ansamblu, nu să ne dublăm eforturile. Nu ne putem permite să-i lăsă, lăsăm pe americani să, contu, să, să conducă de unii singuri NATO uh, nu vreau să fim întotdeauna în spatele americanilor. Trebuie să avem propriile noastre capacități europeni pentru a putea avea, pretinde că avem o voce la nivel de, uh, la nivel de apărare și securitate mondială. Trebuie să fim jucători în adevăratul sens al cuvântului în acest domeniu la nivel internațional. Iar în ceea ce privește Uniunea Monetară și Economică, Parlamentul European întotdeauna și-a dorit un pact de stabilitate financiară și de aceea a votat acel two-pack, acel six-pack, a dorit, Parlamentul European a dorit întotdeauna ca posibilitățile și instrumentele ce stau la dispoziția Uniunii Europene să devină din ce în ce mai solide. Și tocmai de aceea am decis acel semestru european și important ca Parlamentul European să fie în continuare consultat în uh, contextul utilizării tuturor acestor instrumente și de asemenea parlamentele naționale trebuie să fie consultate permanent pentru că vorbim aici despre teme naționale. Și pentru că e vorba despre teme naționale, e clar că discuțiile cu parlamentele naționale trebuie să fie fie întotdeauna puse pe primul loc. Doar astfel vom putea avea, într-adevăr, uh, competitivitate în domeniul politicii sociale și economice europene. Și încă ceva, domnule președinte. Acum domnul Farage nu mai vorbește despre moneda unică, ci vorbește despre imigrație. Este vorba aici despre populism de ultimă speță, nimic mai mult de atât. Uh, Uniunea Europeană are toate instrumentele disponibile pentru ca cetățenii care nu au asigurări medicale uh, Uh, care nu au, care se confruntă cu cine, care suferă de cine știe ce boli incurabile. Deci Uniunea Europeană are toate instrumentele necesare pentru a ajuta aceste uh, persoane și nu e nevoie de sprijinul uh, din partea autorităților britanice. Una pregunta. Mulțumesc, domnule Brock. Colegul Datmos dorește să vă adreseze o întrebare, un cartonaș albastru. Sunteți de acord? Vă rog. Mulțumesc, domnule Brock. Ați utilizat fraza care a fost tradusă ca Uniunea Europeană dezvoltă capabilități, aceasta de mai multe ori. Ce înseamnă asta? Că doriți o armată europeană, uh, forțe navale, europene, forțe aeriene, europene? Domnule Brock, vă rog. Uh, Stimate coleg, nu avem premisele juridice pentru așa ceva, chiar dacă uh, chiar dacă mi le-aș dori, cine știe, poate. Important e să avem o implementare a prevederilor a tratatului de la Lisabona, astfel încât eforturile să nu fie dublate, ci să fie cumulate. Deci, când vorbim despre armata europeană, vorbim practic doar despre o uh, despre o chimeră, nimic altceva, pentru că nu avem bazele juridice pentru așa ceva. E vorba aici doar despre eficiență, despre împărțirea costelor, costurilor. Nici măcar voi în Regatul Unit nu mai aveți uh, suficienți bani pentru a întreține cine știe ce mare armată. Dacă cooperăm, reușim să fim buni împreună. Europa în domeniul acesta al PESC uh, nu este nimic altceva decât partajare și punere în comun a rezoluțiilor, a resurselor. Uh, proiectul acesta care nu are nimic altceva uh, ca ambiție decât uh, generarea securității europene este permanent pus sub semnul întrebării, întrebării de către dumneavoastră. Mulțumim, urmează domnul Gualtieri, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că acest Parlament va urmări cu mare atenție dacă acordurile din această noapte privind metoda comunitară, mecanismul comunitar, se respectă în totalitate. Acordurile contractuale par să fie singurul rezultat al unui exercițiu care țintea uh, să identifice foaia de parcurs pentru o uniune fiscală și economică. E cam puțin, după părerea noastră, și ni se pare că un adevărat acord pe principiile fundamentale ale acestui instrument nu este uh, în perspectiva imediată. O consolidare a perspectivelor economice se poate face doar pe bază de stimulente, dar statele membre nu pot să definească natura, entitatea și originea mecanismului de solidaritate. Și cu aceeași strategie în doi timpi se urmărește un acord pe contract astăzi și pe mecanismul de solidaritate spunem că o să vedem în viitor. Dar care este plus valoarea unui contract obligatoriu politic, așa cum se spune, fără stimulente? Nu e deloc clar acest lucru. Logica aceasta contractuală nu este deloc convingătoare. E uh, o logică a temelor făcute acasă, care riscă să fie uh, puternică cu cei slabi și slabă cu cei puternici. Și apoi lipsește dimensiunea socială în acest exercițiu și se insistă foarte mult pe politica ofertei, având în vedere totuși că criza este o criză a cererii uh, și se pretinde să hotărâm în unanimitate pe conținuturi care trebuie să se bazeze pe codecizie. Uh, prin urmare, e inevitabil să fim critici și sceptici. Suntem gata să ne dezvoltăm, să ne desfășurăm rolul instituțional, dar dacă principiile nu vor fi luate în considerare așa cum trebuie, acordurile contractuale, dacă vor obține foc verde la uh, Consiliu vor avea o viață foarte grea în Parlamentul nostru. La palabra ora por dos... Mulțumesc, Roberto, și acum două minute, domnul Watson. Mulțumesc, domnule președinte. Ar trebui să salutăm angajamentul luat de Consiliu pentru a avea o politică comună de securitate și apărare, o politică care ar trebui să se mențină pe baza angajamentelor luate de Comisie. Și aceasta nu trebuie să se facă neapărat printr-o armată europeană, ci mai degrabă pe un scop comun european o politică credibilă care să fie ancorată pe o bază industrială și tehnologică, utilizând fondurile strategiei 2020, utilizând instrumentele finanței, dezvoltării, comerțului, justiției, care va remodela NATO, reechilibrând alianța transatlantică printr-un parteneriat comercial și de investiții. O politică maritimă de securitate, o politică de cibersecuritate și satelitară trebuie să fie prioritățile noastre. În ceea ce privește dronele, ar trebui să ne punem întrebarea cât de mult sunt ele utile și eficiente pentru a asigura securitatea noastră. Consiliul European n-ar trebui să lase departe strategia energetică doar pentru o notiță în josul paginii, pentru că e nevoie de o strategie energetică curată pentru a asigura independența noastră de Rusia. Consiliul ar fi bine să nu urmeze sfatul dat de domnul Svoboda. Domnul Svoboda l-a atacat uh, pe domnul Ren, care încearcă să găsească un echilibru la nivelul uh, contabil în Europa. Dar nu putem uh, să-i condamnăm pe copiii noștri de moartea copiilor și nu putem aplica politicile lui Holland, Zapatero sau Golden sau al lui Brown. Nu. Spuneți aceasta la următoarele alegeri europene și veți vedea rezultatul, domnule Svoboda. Mulțumesc, domnule Watson. Și acum, doamna Kronbeck, două minute. Honorable members, the financial constraint... Stimați membri ai Parlamentului European, la nivelul statelor membre, bugetele de apărare scad permanent și, bineînțeles, capacitățile europene de apărare scad ca urmare a acestui fapt. Dar problema cea mai mare este lipsa de cooperare și coordonare la nivel european în domeniul apărării. Grupul nostru este de părere că securitatea națională depinde de politica europeană de apărare și tocmai de aceea cerem statelor membre să lupte Uh, pentru capacitățile europene de apărare. Cerem statelor membre să elimine fragmentarea și segmentarea. Cerem statelor membre să transforme industria de apărare europeană într-o industrie mai eficientă printr-o mai bună coordonare. Avem nevoie de un semestru european pentru apărare de asemenea. Avem nevoie de o mai bună cooperare la nivel uh, industrial printr-o armonizare a certificării și uh, al standardelor privind armamentul. Nu avem nevoie de importul însă de drone, drone care ar putea uh, ucide o mulțime de oameni nevinovați. Trebuie să, în același timp, să respectăm un uh, cadru strict de control al armamentului importat și exportat de industria europeană de apărare. De asemenea, noi ne dorim ca pachetul de apărare uh, propus în uh, comunicarea Comisiei să fie pus în aplicare. Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să-și adâncească cooperarea și co- uh, coordonarea în acele aspecte ale apărării care sunt relevante pentru un pesc eficient. Gracias, colega. Mulțumesc. Și acum, pentru două minute, domnul Van Orden și vă rog. Mulțumesc. Săptămâna viitoare Consiliul European va avea loc și va fi un fel de Consiliu al apărării ca să facem un salt mare înainte în politica comună de securitate și apărare. Am auzit în această dimineață mantrele care se repetă în mod normal din partea Consiliului și Comisiei. Din câte văd eu, Conținutul pe apărare de săptămâna viitoare, în afară de o listă de teme de casă pentru comisie, va fi însă foarte modest. Oricare ar fi deciziile care vor fi luate, acestea uh, vor fi acceptate de ministrii de educație și sport uh, pe întâlnirea de pe 25 noiembrie. Întrebarea mea, deci, pentru Consiliu și Comisie ar fi ce decizii importante cu privire la apărare credeți că vor fi luate de șefii de stat în Consiliu de săptămâna viitoare? După părerea mea, în ceea ce privește politica comună de securitate și apărare, lucrurile au început să se cam schimbe, cel puțin la nivelul capitalelor, deși, evident, noi în această instituție suntem cam într-o lume a minunilor. Uh, în Parlamentul European nu se dorește o politică militară ambițioasă. Lucrurile s-au schimbat și pe bună dreptate și s-au axat pe activități civile în ceea ce privește prevenirea crizelor, asistență umanitară și reconstrucție post-conflict. Mulți dintre noi uh, au insistat de mult timp pentru astfel de schimbare, astfel încât Uniunea Europeană să facă în sfârșit ceva util în ceea ce privește suplimentarea acțiunilor NATO, nu imitarea brațului militar al NATO și a fost destul de greu să ajungem în această poziție. Uniunea Europeană a încercat să uh, își facă simțită prezența instituțională pe o gamă largă de activități de apărare, risipind personal și structuri care deja există foarte bine formate la NATO. Există puține misiuni de politică comună de apărare care ar rezista unei analize atente. Așa cum am auzit din partea unui general american, UE uh, pune instalațiile, dar apa nu curge prin ele. Van Orden tiene un minut. Mulțumesc. Și acum domnul Ciuntis pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Πολιτικές λιτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο Mulțumesc! Traversăm acum o perioadă în care cuceririle sunt eliminate în numele profitului și a competitivității. Domnule președinte, la următorul Consiliu se va vorbi despre Uniunea Monetară și Financiară. Am avut o primă eșantionare a acestei uniuni bancare și uh, monetare. Nu se va vorbi despre rezultatele catastrofale ale acestei politici. Nu se va vorbi despre 1,5 milioane de șomeri din Grecia. Nu se va spune că există multe locuințe care în Grecia nu mai au curent electric. Nu vor spune că Grecia, care este controlată acum de instituțiile europene, este o țară unde bogații devin mai bogați și săraci mai săraci și vor continua cu amenințări așteptările uh, față de noi cu aceste licitații. Domnule președinte, o astfel de uniune, un astfel de consiliu uh, n-au cum să răspundă intereselor uh, cetățenilor europeni, țărilor europene. Ca stângă, noi vom duce lupta pentru o Europa a solidarității și democrației. Mulțumesc și acum domnul Paxas, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, agenda Consiliului include chestiuni esențiale care au legătură cu creșterea economică și ocuparea. Și, de asemenea, este important să se discute despre politica de apărare, deși până acum nu s-a ajuns la rezultate tangibile. Ne așteptăm ca uh, până la sfârșitul anului să se ajungă la rezultate, dar probabil că acest lucru nu se va întâmpla. E nevoie și de măsuri economice de reformă care să susțină aceste politici, dar uh, acțiunile luate în domeniul ajutării IMM-urilor nu au fost suficiente. Au existat și probleme legate de șomajul pentru locurile de muncă sezoniere Știm cu toții că pe timpul iernii problemele sunt din ce în ce mai grave și va trebui să vedem ce se va întâmpla cu șomajul în rândul tinerilor în vara anului 2014, când probabil acesta va crește foarte mult. Ar trebui să se încurajeze măsuri speciale pentru mediul afacerilor, pentru a se angaja uh, Uh, tineri de sub 30 de ani, de asemenea susținere financiară pentru tinerii care își uh, cumpără prima casă, trebuie să se reducă povara impozitelor pentru lucrători, pentru că aceștia trebuie impozitați la minim. Mulțumesc și acum, doamna Sinclair, un minut și jumătate. Uh,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 Vă mulțumesc, domnule președinte. Iată, ne aflăm în continuare într-o criză economică în Europa și ce decide Uniunea Europeană să discute la Consiliul de săptămâna viitoare? Ei bine, decide să discute despre apărare. Eu cred că în întreaga Europa și în Regatul Unit uh, cetățenii nu sunt uh, interesați de apărare. Vor să discute mai degrabă despre creștere, despre inflație, despre salarii scă- căzânde. Dar dumneavoastră discutați despre apărare. Am auzit Comisia că dorește să ajungă pe același palier cu Statele Unite ale Americii. Dar de ce e nevoie de această competiție între Uniunea Europeană și uh, Statele Unite ale Americii? E nevoie de consimțământul și sprijinul cetățenilor europeni, dar dumneavoastră lăsați la o parte cetățenii europeni și doriți să constituiți acest stat federal european. Nu trebuie să intrăm în competiție cu Statele Unite Unite ale Americii. De ce să reinventăm roata? Avem NATO, NATO și NATO funcționează, trebuie să revigorăm NATO. Asta trebuie să facem. În ceea ce privește un, uh, uh, moneda unică, uh, vă felicitați, vă autofelicitați că Letonia se, da, se alătură zonei euro, dar moneda unică este în continuare slabă și de asemenea zona uh, euro este slabă și dumneavoastră mai adăugați un element în această zonă unică. Uh, Uh, această zonă euro. Eu cred că zona euro se va confrunta de acum înainte cu un declin încet, dar sigur și în momentul în care se va ajunge la final, cetățenii europeni vor avea de suferit. Opriți-vă. Urmează pentru două minute domnul Saudergas. Mulțumesc, domnule președinte pe 19 și 20 decembrie, Consiliul European va hotărâ cu privire la orientările pentru viitoarea politică comună de securitate și apărare și va discuta propuneri pentru o uniune bancară și monetară mai eficientă. Va consolida cooperarea economică și financiară pentru a garanta stabilitate la acest nivel în Europa. Liderii europeni vor inventaria progresul înregistrat și vor vorbi despre implementarea măsurilor necesare pentru promovarea creșterii economice și a locurilor de muncă. Acestea sunt chestiuni cheie, fără îndoială, pentru bunăstarea europenilor. Liderii europeni vor discuta despre înființarea sau despre continuarea Uniunii Bancare. Acesta este unul dintre subiectele discutate la, de președinția lituaniană Deja s-a convenit pe primele etape în ceea ce privește această uniune bancară și anume mecanismul unic de supraveghere pentru a garanta că nu se vor produce crize și sper că se va conveni pe uh, prevederile pentru al doilea pilon și anume mecanismul de rezoluție, ceea ce înseamnă că atunci când băncile se uh, confruntă cu uh, dificultăți, costurile vor fi acoperite de bănci și uh, banii contribuabilor vor fi protejați și acest lucru va preveni crizele în viitor, va îmbunătăți calitatea activității de supraveghere și va readuce încrederea cetățenilor pe piețele financiare, lucru care va promova um, dezvoltarea creditelor Domnule președinte, se va face și o evaluare a situației în domeniul energetic. Știm că noul buget european aprobat în sesiunea anterioară are o linie pentru proiecte energetice strategice și Comisia Europeană a aprobat o listă de proiecte de interes comun în domeniul energiei. Având în vedere că în prezent europenii plătesc prea mult pentru energie, este foarte important să urmărim îndeaproape implementarea corectă a acestor proiecte pentru a uh, încheia piața internă pentru energie și pentru a elimina insulele energetice existente, lucru care va crește competitivitatea și reduce prețurile. Reține un minut. Mulțumesc și acum domnule Enrique Guerrero, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. La începutul intervenției dumneavoastră, domnul Svoboda a făcut o comparație între datele statistice economice între Statele Unite și Europa. O comparație ironică, pentru că acolo datele sunt pozitive și aici sunt negative sau rachitice, în cel mai bun caz. În Uniunea Europeană, peste 10 state membre au o rata șomajului atât de ridicată încât nu vor reuși să ajungă sub 10% decât peste vreo două decenii. Ce înseamnă asta? Că în 2008 și 2012 și la anul, a existat uh, politici mai bune și cu mai bune rezultate pe alte continente decât în Europa. Și asta ne arată că măsurile exclusive de austeritate nu au dus la rezultatele pozitive pe care le-au avut alte politici în alte părți ale lumii. Însă nu e vorba aici doar de politici și strategii, e vorba și de procesul de luare de decizii, pentru că acolo se iau decizii de pe o zi pe alta, atunci când se ajunge un acord politic foarte rapid. E adevărat că în Statele Unite s-a trăit și acel uh, așa numit uh, shutdown, și anume acea paralizie generalizată timp de câteva luni de zile. Dar să vedem ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Și în ziua de astăzi se dezbate în continuare mecanismul unic de rezoluție bancară. Și nu știm dacă la următorul Consiliu se va ajunge la un acord. Însă, datele ne arată că acest fond unic de rezoluție va fi disponibil doar peste un deceniu sau în 2026. Cu un astfel de calendar e greu să ne gândim la o uniune bancară care să fie veridică și de înțeles pentru restul economiilor mondiale. Așa că trebuie să facem o schimbare a politicilor noastre și a felului în care luăm decizii referitoare la aceste politici. Mulțumesc, Enrique. Și acum, domnul Daf, două minute. European Council. Consiliul European va conveni asupra unei liste largi de aspirații și intenții referitoare la securitate și la apărare. Însă, în schimb, ar putea și ar trebui să ia o hotărâre care se refere la trimiterea grupului de luptă european în Republica Central Africană pentru a susține trupele franceze acolo. Eu am văzut aceste grupuri de luptă și reprezintă un exemplu excelent de cooperare și partajare militară. E vorba de niște uh, trupe bine uh, antrenate, bine formate și sigur foarte curate, pentru că din 2005, de când uh, aceste entități au fost create, nu au fost folosite la nimic. Datorită unui vot negativ din partea germanilor și apoi din partea britanicilor. Și dacă istoria se va repeta așa cum se întâmplă întotdeauna, nici nu o să fie folosiți niciodată la nimic. Săptămâna viitoare avem ocazia ca un grup de state capabile și dornice din punct de vedere militar să reprezinte o, o linie de pionierat, să treacă la acțiune, să se oprească din vorbe și să acționeze împreună pentru a apăra și a promova interesele Uniunii Europene în ceea ce privește securitatea sa. Mulțumesc. Andrew, tiene un minut. Mulțumesc. Doamna Jill Evans pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă vrem ca Europa să funcționeze, trebuie să arătăm că are un rol de jucat în, pe nivel internațional. UE poate să fie o adevărată forță a păcii dacă abordăm toate amenințările cu care ne confruntăm. O politică de securitate eficientă trebuie să fie integrată cu politici pentru combaterea sărăciei, protecția mediului, eh, comerț, energie, resurse alimentare, apă și așa mai departe. Trebuie să ne recentrăm pe consolidarea păcii și să consolidăm activitățile civile, nu pe cele militare. Trebuie să avem un corp, un nucleu civil care să promoveze înțelegerea și să prevină conflictele împreună cu Națiunile Unite. Acum a venit momentul să investim, dar nu în arme, ci în oameni, în special în oameni tineri, pentru a crea locuri de muncă, pentru a ajuta la redresarea economică și la reconstruirea țărilor și să ajutăm toate țările Europei ca și țara Galilor, uh, Flandra, Scoția, țara Baștilor, să joace și ele rolul pe care l-au de jucat aici. Mulțumesc! Un minut și mediu. Mulțumesc și acum domnul Toșenevski, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Una dintre chestiunile esențiale la Consiliu din decembrie va fi întărirea politicii de apărare. Este vorba de un domeniu care angajează, dă locuri de muncă pentru 450.000 de persoane. Însă problemele de securitate se schimbă în ultima vreme. Există multe intervenții umanitare, amenințări teroriste și toate acestea reprezintă noi provocări din punct de vedere tehnic. Multe state membre participă la faza de pregătire și asta înseamnă că avem nevoie de un nivel tehnologic ridicat de compatibilitate, utilizare optimă a resurselor de apărare ale statelor membre și într-un moment de reducere bugetară și de reducerea costurilor în general, Acest lucru este dificil de făcut. IMM-urile vor avea de câștigat și Uniunea Europeană va deveni mai puțin independentă. O politică de apărare întărită va întări capacitatea noastră de apărare pe viitor și insist asupra unei cooperări cât mai bune cu sistemul existent la NATO. Mulțumesc, doamna Marisa Matias, un minut domnule președinte. Summiturile devin apanajul lobbyiștilor, lobbyiști care au din ce în ce mai multă putere în Europa. Consiliile încep să răspundă din ce în ce mai puțin uh, uh, nevoilor cetățenilor europeni. Lobby-ul a existat dintotdeauna, dar uh, iată, el se întărește. Nu doar lobby-ul în domeniul economic, ci iată, vedem în decembrie că și lobby-ul în domeniul apărării devine din ce în ce mai puternic. Și lobbyiștii decid că trebuie ca instituțiile europene să vorbească mai mult despre Uh, sporirea capacităților și capabilităților militare. Cetățenii europeni au nevoie de ajutor social, de ocupare, dar iată, Uniunea Europeană vorbește despre investiții în domeniul militar. Domnule președinte, mă tem că Uniunea Europeană merge pe o cale care nu va duce la eliminarea nevoilor sau temerilor cetățenilor europeni. Mă tem că ne vom autodistruge încet, încet. Urmează domnul uh, Salafracos domnule președinte. Fără îndoială, situația economică se stabilizează în Europa. Acesta este un lucru cu care sunt de acord, dar totuși nu putem vorbi despre creștere deocamdată. Industriile europene se închid una după alta și nu există investiții de niciun fel. Întrebarea care se pune până la urmă este, putem să ne gândim la activități, la inițiative pentru a rezolva problema? Am vorbit despre Ucraina. Cetățenii de acolo sunt pentru Uniunea Europeană. În Europa există euroscepticism. Ce credem despre această situație? Vorbim despre o politică comună de securitate și apărare în Europa și despre alte politici de genul acesta. Pe de altă parte, vrem să închidem industriile mm, și să liberalizăm vânzările cu licitații lucru care uh, nu este reglementat deocamdată lucru și nu face decât să promoveze euroscepticismul. Vreți să faceți ceva în ceea ce privește Troica pentru a se regândre, analiza inițiativele acestea pentru Grecia? Mulțumesc! Un minut también para... Mulțumesc și acum doamna Ștasen pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană consideră că în mijlocul unei perioade de criză ar fi mai bine să vorbească despre alte lucruri și anume despre o mai bună cooperare în domeniul militar. Se vorbește deja despre un sediu uh, cu operațiuni militare europene. Însă cine va plăti toate acestea? Bineînțeles, bugetul european. E vorba de fonduri din bugetul european care ar trebui să crească din nou pentru a instaura și mai multe instituții și mai mare birocrație europeană. O adevărată mașinărie europeană pe care niciun cetățean european nu și-o dorește. E vorba aici de hobby-urile câtorva de aici care doresc să creeze o adevărată armată europeană. Ei bine, politica de apărare trebuie să rămână în mâinile statelor membre în cadrul NATO o forță armată europeană, comunitară, nu se poate accepta. Un astfel de proiect n-ar reprezenta decât o adevărată decepție și niciun rezultat bun pentru interesele țărilor de jos. Domnule Brock, elementul esențial uh, va fi în mai, la alegerile europene. Ne vom revedea acolo și veți vedea ce se va întâmpla la Parlamentul European. Mulțumesc și acum domnul Lavia două minute. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar, domnule ministru, următorul Consiliu va fi ocazie pentru șefii de stat și de guvern să inițieze discuții și observații importante în vederea unei hotărâri de luat în următoarele luni pentru a crește eforturile uh, spre relansarea economiei europene. Dificultățile economice cu care se confruntă statele membre care sunt implicate în eforturi de consolidare ale finanțelor publice nu trebuie să ne facă să uităm că ieșirea din criză este creșterea și nu austeritatea, creșterea bazată pe reforme structurale și pe investiții țintite. A trecut timpul austerității. E momentul acum să schimbăm traseul și să ne îndreptăm către o adevărată politică europeană monetară pentru ca economia să poată fi relansată. Mă refer, de exemplu, la nevoia uh, restructurării rolului BCE Uh, și uh, asta să fie uh, la fel ca și Rezerva Federală Americană. Trebuie de asemenea să se permită dezvoltarea și um, promovarea resurselor implicate și să inversăm raportul deficit-PIB. Cred că a venit momentul să abandonăm abordările personaliste și personale și să folosim numitorul comun care unește toate statele membre. Uniunea trebuie să acționeze în mod coordonat coordonat, cheltuind mai puțin, dar mai eficient și uh, stabilind încă de pe acum o foaie de parcurs care să conțină priorități și termene limită foarte bine definite pentru cooperare în domeniul apărării coordonată și cu adevărat comună. În calitate de sicilian și italian vreau să subliniez succesul inițiativei care a fost lansate după tragicele evenimente de la Lampedusa. Mă refer la grupul de acțiune pentru Mediterana, bazată pe acordurile europenilor de a se axa pe fluxurile migratorii. Subiectul migrației nu va mai fi considerat doar o urgență pentru statele uh, care primesc acești migratori, ci va fi un fenomen structural uh, pentru poarta de intrare în Europa. Și ceea ce se întâmplă în Ucraina cred că trebuie să fie un semnal pentru noi toți. Din afară, oamenii vor să vină la noi și noi care suntem înăuntru, încă nici măcar nu ne-am hotărât să ne îndreptăm într-o altă direcție și să consolidăm Europa pentru a ieși din criză. La colega... Mulțumesc. Și acum, doamna Copa, două minute. Έχουν περάσει 10 χρόνια από το 2000. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iată, din 2004 încoace avem o strategie europeană pentru apărare. Și au trecut cinci ani de la discuția cu privire la implementarea acestei strategii. Consiliul de Apărare din decembrie are o mulțime de obiective și uh, Parlamentul European uh, luna trecută a transmis un mesaj cât se poate de clar. A spus că trebuie să mergem înainte în domeniul sec- securității și apărării comune. Această politică este un element esențial care va promova integrarea europeană. Dacă nu reușim să avem o politică europeană de apărare și securitate, atunci cu siguranță Uniunea Europeană nu va contribui la securitatea internațională, ci va fi doar o piață imensă. Criza a dus, într-adevăr, la economii și la nivelul bugetelor de apărare din statele membre. Prin urmare, iată, în momentul de față, trebuie să obținem mai multe rezultate cu mai puțin bani. Și putem face asta prin coordonare, prin cooperare și mai mare încredere între statele membre. Considerăm că această politică comună pentru apărare și securitate trebuie să devină de asemenea mai transparentă, mai vizibilă. E important ca și uh, cetățenii europeni să sprijine această politică. Am propus măsuri cât se poate de concrete. Uh, punerea în aplicare a prognozelor tratatului de la Lisabona cu privire la cooperarea întărită, un fond uh, startup și articolul 14 care ar permite unor uh, dintre statele membre să întreprindă acțiuni cât se poate de concrete. Am uh, cerut uh, Consiliul European să facă un fel de hartă a tuturor pașilor care trebuie întreprinși pe viitor, dar până acum nu s-a întâmplat nimic. Am avut parte de promisiuni în iunie 2013 că se vor putea discuții uh, aprofundate pe această temă, dar până acum, din punctul meu de vedere, nu s-au făcut decât declarații cu privire la PESA. Există în continuare egoisme naționale, uh, temeri, reticențe și, uh, din păcate, și Consiliul din decembrie va fi impregnat de toate acestea. În continuare se va lucra la cel mai mic numitor comun. Așa asta într-un context în care e nevoie de decizii cât se poate de clare. Leni, dos minutos. Mulțumesc. Și acum domnul Garenț. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să fim foarte clar. Suntem la an lumină de o armată europeană. Generația mea cel puțin nu o va vedea niciodată, pentru că o astfel de idee să se realizeze trebuie să trecem peste foarte multe obstacole, de multe forme. E vorba de obstacole economice, politice, tehnologice și așa mai departe. O astfel de soluție de tehnologie militară este o sursă de confuzie și de cheltuiel de neacceptat în această perioadă dificilă. Aceasta duce la o dublare a eforturilor, creșterea prețurilor prin cercetare și inovare, deci se elimină avantajele economiei de scară în acest domeniu. E vorba de o problemă bine cunoscută de mult timp, așa că ar trebui să fim realiști, pentru că, din toate motivele anterior citate, o armată europeană uh, nu poate avea succes. În ceea ce privește perspectivele de viitor, De Gaulle făcuse o definiție originală, reamintindu-ne că Orizontul este o linie care uh, dă înapoi pe măsură ce noi înaintăm. Așa că ar trebui să ne mulțumim cu obiective mai modeste. Achiziția de două sau trei state membre a echipamentului din catalogul respectiv, uh, acțiuni uh, de cooperare între mai multe state membre. Toate acestea sunt proiecte foarte bune pentru a crește interoperabilitatea forțelor armate. Însă, principala problemă este de natură politică, pentru că nu folosește la nimic să arătăm cu degetul spre insuficiența capacităților dacă până la urmă apar dezacorduri atunci când e vorba de o intervenție. În cazul Maliului, Uniunea Europeană a demonstrat că nu avea nici măcar voința politică de a utiliza resursele de care dispune. Mulțumesc, Charles, și acum domnul Eichhout, un minut. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. Știu că următorul, următoarea întâlnire a Consiliului se va axa pe politica de apărare și sigur că asta promovează interesele industriei apărării în Europa. Dar eu vreau să vorbesc despre cooperarea economică și extinderea Uniunii Monetare Europene, care se regăsește pe ordinea de zi, din câte am înțeles. Trebuie să fie făcuți pași importanți înainte, așa cum au spus ministrii ieri seară, pentru a ne apropia de um, acest fond de rezoluție care va fi stabilit la, la nivel interguvernamental, ca și fondul de intervenții. Săptămâna trecută au fost menționate contracte bilaterale între statele membre și Comisia Europeană și totuși se pare că această reuniune a Consiliului uh, nu va înțelege că e nevoie de control democratic cu privire la ceea ce face Comisia. Comisia este responsabilă de din ce în ce mai multe măsuri și politici și totuși nu există demo- control democratic exercitat la nivelul acțiunilor sale. În ceea ce privește politica socială, există doar două paragrafe în concluziile Consiliului. Uh, guvernele Europei trebuie să înțeleagă că e nevoie de o politică socială sau cetățenii nu-i vor sprijini. Un minut o para... Mulțumesc și acum doamna Anderson, un minut. Mesajul pe care îl transmit eu uh, statelor uh, aflate în dificultate este următoarea. Următorul, când auziți cât de mult succes a avut Irlanda, ei bine, să nu credeți ceea ce vi se spune. Sărăcia a crescut, șomajul a crescut, uh, serviciile publice au uh, avut de superi, suferit, asta datorită măsurilor propuse de Troica, care au fost îmbrățișate cu entuziasm de către guvernul irlandez. Politica de austeritate din Irlanda se continuă și Nemulțumită de reușitele, între ghilimele, avute în Irlanda, Comisia Europeană, iată, acum își pune în continuare în aplicare planul de distrugere la scară mare. Cum anume? vorbind despre creșterea capacităților militare europene și despre investiții în acest domeniu. E înfiorător. Sper că cei inteligenți vor, vor câștiga până la urmă. Sper că Consiliul European nu va fi de acord cu o militarizare continuă a Uniunii Europene. Mulțumim. Urmează pentru un minut domnul Hans-Peter Martin. Voi vorbi foarte, foarte încet pentru că poate astfel mă va asculta cineva. Nu este stupid uh, să înțelegem că, iată, în momentul de față trebuie să alegem o cale de urmat. Nu este o tâmpenie să spunem că Parlamentul European trebuie să fie ascultat. To- toți decidenții politici trebuie să fie ascultat în momentul acesta semnalele de al- alarmă și să-și pună întrebarea dacă în acest context cu care ne confruntăm noi e normal să vorbim despre uh, apărare. Uh, cetățenii europeni se întreabă dacă mai avem toate mințile în cap în momentul de față. Cetățenii europeni sunt, se simt nesiguri în momentul de față, văzând care sunt politicile, instituțiile europene. Și dacă continuăm pe această cale, cu siguranță ne vom trezi dintr-un coșmar pe 26 mai. Nu e târziu încă. Urmează acum pentru două minute Jean-Pierre Odi. Da comisar. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte în exercițiu al Consiliului. În primul rând, aș vrea regret absența președintelui Consiliului European și vreau să vă propun să fie invitat, nu știu dacă a fost invitat sau n-a fost invitat sau dacă refuză să vină. Nu mai avem niciun fel de legătură cu reprezentanții Consiliului. Iată, Consiliul se întâlnește și nu că aș contesta eu competența Consiliului de Afaceri Generale, dar regret uh, lipsa dânsului aici. În ceea ce privește politica industrială de apărare, este vorba de un sector cu caracteristici deosebite de dezvoltarea produselor, obligații în ceea ce privește serviciile de sistem pe mai multe decenii și o caracteristică clară de cerere la nivel public. Așa că avem nevoie de o politică europeană și mulțumesc Comisiei pentru o comunicare excelentă în acest domeniu dorim să creăm statutul operatorului economic în domeniul apărării europene, pentru care se vor rezerva finanțările, pentru a asigura locurile de muncă pe continentul nostru, pentru ca luarea de decizii referitoare la aceste companii și producția să rămână pe continentul european și să avem norme europene de apărare, procesul de certificare și să fim independenți. Am avut dreptate când am instaurat Galileo, când vedem programul de spionaj american și cei 30 de sateliți așa că trebuie să facem același lucru și cu apărarea și vreau să salut um, activitatea domnului Danjan, președintele Comisiei de, sub, de Apărare de la Parlamentul European. Dorim să avem o mai mare cooperare cu parlamentele naționale și apărarea în acest sens trebuie să implice și deputații naționali și să asigure un rol mai ridicat pentru Agenția Europeană de Apărare. Și acum în legătură cu semestrul european. Am auzit propunerea dumneavoastră a tabelului de marcaj pentru dimensiunea socială, însă trebuie să mergem mai departe. Cum putem ajunge la o mai mare convergență socială în ceea ce privește normele minime? Acordul politic din Germania are o veste bună în ceea ce privește normele sociale și aceasta ar trebui să se răspândească în toată Europa pentru ca toți foștii comuniști să ajungă la astfel de norme minime și ele să fie incluse. Mulțumesc, Jean-Pierre, și acum, pentru două minute, doamna Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul din decembrie va trebui să facă pași importanti și fermi înainte către Uniunea Bancară. Pentru că în momentul de față începem o uniune a autorităților de supraveghere bancară și Uniunea Bancară este următorul pas logic după acest mecanism de supraveghere. Trebuie să existe abordări comune, în cazul problemelor de credite și de rezoluție și trebuie să fie un sistem bazat pe riscul existent în cadrul sistemului. Sigur, trebuie să fie luate în considerare interesele naționale și proporționalitatea, dar sistemul trebuie să fie unul unic, comun. Aș vrea să cer cetățenilor să aibă o mai mare încredere în Europa și în capacitatea sa de a ne scoate din criză abordarea interguvernamentală nu funcționează, nu a funcționat pentru rezolvarea problemei datoriei suverane, nu poate funcționa nici în cazul aranjamentelor contractuale menționate de Consiliu. Și în cazul Uniunii Bancare este de neacceptat să existe ponderi separate și diferite pentru statele membre care definesc modul în care sunt supraveghete băncile. Clar, există conflicte de interese. Băncile trebuie să-și financeze propriile rezoluții prin uh, investiții, prin investitori. Trebuie să existe o singură metodă de rezolvare a problemelor cu care se confruntă băncile și asta pe baza fondurilor create de ele pentru asta. Cel de-al treilea pilon pentru acest proiect încă nu există. Cetățenii nu înțeleg că o Uniune Bancară Europeană cu un mecanism unic de supraveghere nu uh, va uh, garanta depozitele acestora în caz de probleme. Statele Unite au hotărât să garanteze depozitele pentru a readuce încrederea cetățenilor în sistem. Există companii de asigurare a garanțiilor pentru depozite, dar asta poate readuce încrederea cetățenilor și asta s-a întâmplat pentru a restaura încrederea cetățenilor după criza din 2008. Este important, deci, ca la acest summit Consiliul să se asigure că Uniunea Bancară nu este doar un pas uh, în plus către înrăutățirea dezechilibrelor, mai ales în ceea ce privește statele membre. Colega Bron. Mulțumesc și acum domnul Bronz pentru un minut. Comisia vrea să vadă mai multă competență investiție în domeniul pieței apărării. Asta pentru că programele de apărare ar fi fragmentate. Nu fragmentarea duce la birocrație, ci uh, regulile europene cu privire la licitațiile publice în acest uh, domeniu. Uh, tratatul de la Lisabona poate fi folosit de statele membre ca scuză pentru eliminarea achizițiilor publice și eludarea regulilor. De asemenea, apărarea este mult prea importantă pentru, inter, pentru uh, interesele naționale pentru a putea permite competiția în acest domeniu. E inacceptabil să permitem asemenea măsuri. Regatul Unit nu poate să depindă de reguli uh, precum cele propuse cu privire la sectorul apărării. Mulțumim. Urmează Domnul vicepreședinte Protasievici, două minute. Panie președinte, panie comisarul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Viitorul Consiliu European va avea chestiuni esențiale pe ordinea de zi, inclusiv cum să facem pentru ca Uniunea Economică și Monetară să funcționeze mai bine și probleme legate de securitate și apărare. Însă dacă ținem cont de ultimele evenimente în ultimele săptămâni la Kiev și în special în ultima noapte, cred că la Consiliul European ar trebui să se acorde ceva atenție și Ucrainei și relațiilor noastre cu această țară. Decizia de a nu semna acordul de asociere, luată chiar înaintea summitului de la Vilnius, a fost poate o surpriză pentru mulți, însă ceea ce s-a întâmplat azi noapte și dis de dimineață și intervenția forțelor de poliție în fața manifestanților pașnici, toate acestea la momentul în care înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe se afla acolo este absolut de neînțeles. Și eu unul mm, cred că nu există nicio scuză pentru așa ceva. Asta înseamnă că astăzi, la Strasburg și săptămâna viitoare la Bruxelles, Parlamentul European trebuie să transmită un mesaj foarte clar sutelor de mii de persoane care se află în piața Maidan, piața independenței de la Kiev Trebuie să le spunem că îi susținem, că suntem de acord cu visurile lor și că nu vom permite violența într-o țară care dorește să semneze un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Violența nu este niciodată o soluție și tocmai de aceea propunem un amendament oral la proiectul de rezoluție pentru Consiliul European pentru a încuraja introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Mulțumesc și acum Doamna Cleva Checus, pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În mai anul acesta deja am discutat despre cât este de important să combatem evaziunea și frauda fiscală și am discutat și despre aceste paradisuri fiscale, un alt subiect eh, important. Parlamentul a făcut niște propuneri concrete Comisiei și statelor membre și la câteva zile Consiliul a adoptat concluzii referitoare la o mie de miliarde de euro deficit fiscal la nivelul Uniunii Europene. După cinci ani de blocaje a directivei privind economiile de către Austria și Luxemburg, iată că ni se spune că există un nou termen limită pentru finele blocadei Uh, și că schimbul de date bancare ar trebui să fie posibil până la finele acestui an. Nu mai discutăm aici despre aspecte fiscale. Se pare că uh, la G20, de exemplu, se discută despre alte chestiuni și există întâlniri importante unde subiectul acesta nu mai este discutat. Legislația europeană, da, este adoptată, dar apoi trebuie să fie transpusă la nivel european și nu se întâmplă nimic în acest sens. Dragi colegi, Decalajele noastre fiscale sunt enorme, reprezintă valoarea întregului sistem de asigurări de sănătate din statele noastre membre și reprezintă o problemă foarte importantă. Trebuie să discutăm uh, frauda și evaziunea fiscală uh, în cadrul procesului semestrului european. Sunt de acord cu cele spuse de Comisie în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că statele membre introduc acest subiect pe ordinea lor de zi cât mai repede posibil. Un minut la Mulțumesc și acum doamna Marine Le Pen pentru un minut. Directiva detașării lucrătorilor este simbolul cinismului și a nebuniei Uniunii Europene a dumneavoastră. Astăzi ne confruntăm cu un dumping social intra-european, dar oricum acesta era obiectivul pe care îl aveați, dublu scăderea salariilor și fundamentele sistemului social a țărilor cele mai avansate. Iată, am început de jos și gestele electorale ale miniștrilor nu schimbă nimic. Toată lumea a strigat victorie și s-a reușit să se ajungă la un acord pentru a lupta împotriva fraudei dar lupta împotriva fraudei se face de mult timp. Însă asta nu pune sub semnul întrebării fondul directivei, care distruge și care duce la și mai mult șomaj și mai mare concurență pe același teritoriu între companii, o concurență acerbă a anumitor state care profită de acest sistem pentru a ataca concurența europeană. Și dumneavoastră chiar credeți că alegătorii vor accepta o preferință străină care să se instaureze în țara mea în detrimentul francezilor și în beneficiul altor lucrători europeni? Eu am să vă spun un lucru în încheiere. Lucrurile sunt foarte clare. Europa dumneavoastră este războiul, războiul economic și social. Da, doamna Le Pen. Mulțumim. Și acum Doamna Iacon Sari dorește să vă adreseze o întrebare, doamna Le Pen. Vă rog, 30 secunde. Mulțumesc, doamna Le Pen. Doamna Le Pen n-a înțeles deloc care este scopul acestei directive a detașării lucrătorilor, pentru că ideea era de a plăti salarii egale uh, lucrătorilor în orice țară, indiferent unde lucrez, lucrează ei. Cum puteți să o întoarceți chiar atât de tare? Doamna, luați exemplul companiilor franceze și considerați că aceste companii sau alegătorii francezi sunt niște proști? Toate aceste companii și alegătorii au văzut care sunt consecințele. Bineînțeles, aceleași salarii, însă asta înseamnă și poveri sociale pentru țările de origine și consecințele acestei directive înseamnă 40.000 de locuri de muncă pierdute în sectorul construcțiilor. Doamna, dacă aveți ceva de spus, aveți cartonașul albastru la dispoziție. Vă mulțumesc. 40.000 de locuri de muncă pierdute, deci în domeniul construcțiilor. Și asta înseamnă o preferință pentru străini, pentru că companiile sunt obligate în ziua de astăzi, pentru a fi competitive, să facă apel la acești lucrători, pentru care poverile sociale sunt minime în țările de origine, față de țări care oferă o protecție socială suplimentară, de exemplu Franța. Mulțumesc, aveați doar 30 de secunde la dispoziție pentru a răspunde și vreau să vă reamintesc că puteți utiliza doar un cartonaș albastru pentru fiecare intervenție. Și acum, domnul de Grandes, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. S-au făcut mari eforturi și sacrificii pentru a garanta sănătatea conturilor publice și iată rezultatele se văd după 2 ani. Cu toate acestea, redresarea economică este destul de fragilă și mai există multe îngrijorări și provocări. Pentru a ieși din această criză avem nevoie de cinci soluții. O consolidare fiscală diferențiată, mai flexibilă, care să crească creștere economică, reforme structurale care să ne permită o mai mare competitivitate și ocupare, o mai mare integrare europeană cu reforme la nivel european. În acest sens, trebuie să facem o uniune bancară cât mai rapid și o piață internă veridică. Iată de ce credem că preacordurile sunt uh, pline de speranțe pentru noi. E nevoie de o soluție pentru șomaj, în special pentru tineri, și fondurile de garanții pentru tineri să fie disponibile. Problema creditelor și a lichidităților care afectează IMM-urile trebuie rezolvate. Avem nevoie de un acord de pe urma acestui Consiliu pentru a redresa economia. Uniunea bancară. Este nevoie de un acord pentru un fond unic de rezoluție și o autoritate unică care ar putea fi Consiliul sau Comisia. Salut faptul că la Consiliu se va vorbi despre viitorul politicii europene de securitate și apărare. Pentru că Uniunea nu va avea o politică externă completă până când nu va avea capacități operaționale în domeniul apărării. E nevoie ca Europa să fie un adevărat lider pentru a pune în comun capacitățile noastre pentru atingerea obiectivelor comune și viabile și evitarea dublării eforturilor. E nevoie de o mai bună complementarietate în ceea ce privește operațiunile civile și militare pentru a câștiga în ceea ce privește capacitatea de reacție, eficiență, vizibilitate, pentru ca Uniunea Europeană să fie mai credibilă și să fie un adevărat furnizor de securitate și stabilitate la nivel regional. Mulțumesc, Luis! Și acum, pentru două minute, doamna Bereș. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei. Ați auzit foarte bine, Parlamentul European nu dorește aceste contracte. Adevărul este că aceste contracte sunt uh, un fel de soft, de troică pentru a impune reforme structurale împotriva coeziunii din anumite state membre. Cu atât mai mult cu cât ne spuneți că poate, Consiliul ne spune că poate, într-o zi vor veni și măsuri sub formă de stimulente. Nu credem asta și vrem să le vedem împreună. În ceea ce privește rezoluția bancară, mă ne liniștesc concluziile cofinului. Acest Parlament știe, în ceea ce privește solidaritatea financiară, e nevoie de metoda comunitară cu mecanismul european de stabilitate, ați vrut să găsiți o soluție interguvernamentală, dar nu asta este calea pe care vrem să o urmăm. Nu este calea pe care um, s-a permis primul pilon al Uniunii Bancare de către acest Parlament cu sistemul acesta de unic de supraveghere. Domnule reprezentant al Consiliului, vă rog să mă ascultați și să înțelegeți că în ceea ce privește dimensiunea socială, lucrurile nu. Aș vrea să știu dacă domnul reprezentant al Consiliului mai putea asculta. Do you mind listening to me? Vreți să mă ascultați, domnule reprezentant? Thank you. Mulțumesc. În ceea ce privește dimensiunea socială, prin urmare, lucrurile nu sunt așa cum ne-ați spus. Ați primit un mandat de la predecesorii dumneavoastră, de la Consiliul anterior, astfel încât dimensiunea socială să fie și abordată. Ați cerut Comisiei să prezinte o comunicare, comunicare ce există, unde se spune că trebuie să instaurăm mai întâi niște indicatori. Noi vă spunem că uh, nu este chiar așa nevoie de indicatori. Da, ei trebuie să fie introduși, dar trebuie și folosiți folosiți. Adică uh, indicatorii ne arată ceea ce spune și Eurostat. 125 de milioane de persoane sunt în prezent amenințate de sărăcie și excluziune uh, socială, adică un sfert din populația Uniunii Europene. E momentul să acționăm. În ceea ce privește dimensiunea fiscală, sunt de acord cu colega mea Cleva Chevus. În acest domeniu așteptăm să vedem rezultate și sper că lucrurile din Luxemburg ne vor permite să abordăm în sfârșit în mod serios revizuirea directivei privind economiile, pentru că dacă nu vorbim despre o mie de miliarde de euro care lipsesc din bugetele statelor membre, dacă vrem să reducem uh, datoriile și deficitul fiscal. Mulțumesc, două minute pentru intervenție, are acum doamna Galperț domnule președinte. Într-adevăr, economia europeană, iată, pare să se relanseze, semnalele sunt pozitive. Dar, domnule comisar, toate acestea nu înseamnă că Comisia Europeană trebuie să se culce acum pe la, lauri situația trebuie să fie evaluată, trebuie să vedem care sunt succesele reportate, să vedem dacă acest, uh, aceste rezultate pozitive sunt uh, urmare a politicilor Comisiei Europene sau uh, urmare a eforturilor statelor membre. Acum, în ceea ce privește summitul, într-adevăr se vor discuta teme foarte importante, dar Trebuie neapărat să fie menționată și Ucraina săptămâna viitoare. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate vis-a-vis -vis de manifestanții ucrainieni care, iată, sunt pro-europeni și vor să preia valorile europene. În ceea ce privește politica comună pentru apărare, mandatul nostru ne permite să vorbim doar despre fragmentarea pieței interne, despre uh, segmentare care trebuie să fie eliminate. Uh, cheltuim prea mulți bani pe piața internă a Uniunii Europene pentru a uh, trece cu vederea importanța sectorului apărării. Și mai există un lucru pe care vreau să vi-l aduc în atenție. Trebuie să avem grijă să nu creăm prea multă birocrație. În, în contextul uh, semestrului european trebuie să continuăm evaluările. De asemenea, recomandările specifice pe state trebuie să fie monitorizate, trebuie să creăm obiective mult mai clare pe viitor și care să întărească colaborarea între statele membre. Națio Parlamentele naționale, de asemenea, trebuie să fie consultate. Mulțumesc. Și acum, domnul Bulman, o minut și jumătate. Domnule președinte, stimați colegi, dacă astăzi ne punem întrebarea care este blocajul uh, de pe urma căruia uh, suferă relansarea economică, ei bine, răspunsul este unul clar. Uh, blocajul este Consiliul European. Ei bine, la Consiliul European nu se creează niciun fel de politici concrete, nu se tragă concluzii din propriile greșeli, uh, Uh, Consiliul European este acel spațiu în care se creează noi și noi concepte pseudopolitice, fără să se stabilească clar cine anume își uh, asumă responsabilitatea pentru aceste politici. Și uh, e clar că relațiile inter, interinstituționale trebuie să fie îmbunătățite. Vreau și eu să aflu cine cu cine negociază uh, de unde vor veni uh, stimulentele acelea financiare despre care vorbiți, cine creează programele și unde e controlul parlamentar pentru asemenea politici. Toate cele pe care le prezentați dumneavoastră nu ne lasă să înțelegem decât că dumneavoastră încercați să creați o nouă politică tip troica, uh, o politică care a eșuat în trecut și încercați să recreați această politică fără să țineți cont de consecințele, de învățămintele trase de pe urma eșecului troicii inițiale. E clar că dumneavoastră vă așteptați ca bugetul european să fie responsabil pentru aceste stimulente? Ei bine, nu merge lucruri, lucrurile nu merg chiar așa. Uh, și uh, va trebui ca Parlamentul European să intervină. Rebecca Harms dorește să pună o întrebare colegului Bulman. Aveți 30 de secunde la dispoziție. Sunt într totul de acord cu colegul Bulman. Uh, Angela Merkel a anunțat această idee la China de la ultimul uh, summit și aș vrea să aflu care au fost discuțiile purtate în cadrul co- coaliției care se uh, creează acum în, în Germania, Germania. Coaliție pe care UDO practic o reprezintă aici. Deci cum evoluează discuțiile? Cu mare plăcere vreau să răspund acestei întrebări. Rebecca, de ce crezi că știu atât de bine care este situația? Pentru că mi-am aplicat îndelung atenția asupra ei. Uh, Socialdemocrații sunt de părere că această problematică trebuie să fie expusă controlului parlament, parlamentar al Parlamentului European. Am spus asta eh, pe toate etapele negocierilor și Comisia trebuie să ne răspundă de ce anume nu e suficient de bărbată pentru a include această idee în semestrul european această politică, în cazul în care va fi continuată așa cum se propune, va fi uh, lipsită de control democrat, uh, democratic și, prin urmare, nu este legitimă absolut deloc. Aceasta este poziția mea, poziția uh, Comisiei pentru Bugete și poziția socialdemocraților. Eh, Mulțumesc, Udo. Și acum, domnul Rangel, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. aș vrea să vă atrag atenția asupra unui punct. E absolut necesar ca Europa să aibă o politică de securitate și apărare eficientă. Însă nu este deloc ușor. Am văzut ce s-a întâmplat cu crizele din Siria, din Libia, unde a existat o diviziune între statele membre și am, ne-am prezentat în fața comunității internaționale cu poziții divizate. Așa că e important să întărim această politică, pentru că doar asta ne va permite să începem acest proces de coeziune în unele domenii nu înțelegem de ce nu avem uh, o unitate, o adevărată unitate de protecție civilă pentru cazurile de uh, catastrofe naturale, incendii, inundații și așa mai departe. O unitate paramilitară care ar trebui să acționeze în astfel de situații. Și nu înțelegem de ce nu există în acest domeniu posibilitatea de a implementa acest concept al politicii europene a securității și apărării. Toate acestea trebuie să se facă în cooperare cu partenerii noștri, cu Statele Unite pentru că nu în mod întâmplător ei ne împing pe această pantă, pentru că au alte preocupări acum. Însă ar trebui să întărim această politică, să avem o adevărată politică europeană a securității și apărării și ar trebui să profităm de pe urma infrastructurilor existente deja, în special capacitățile militare britanice și franceze care există și mă gândesc la intervenția în Mali, în Republica Centrafricană și de asemenea la finanțarea acestor eforturi militare. Iată, doar asta ne va permite să ajungem la o adevărată politică europeană a apărării. Mulțumesc, Paolo, și acum doamna Wilmot. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de această politică care a fost inclusă uh, pe ordinea de zi a Consiliului European. Este bine să stăm jos și să discutăm despre aceste lucruri pentru a putea să îmbunătățim aspectele sociale uh, din Uniunea Europeană. Deja am ratat o astfel de ocazie de a ne confrunta cu cele mai grele probleme. În ultimii ani, aceste probleme s-au agravat și au existat și niște sentințe ale Curții de Justiție care au dus la uh, o adâncire a acestor probleme. Este, este important să apărăm drepturile sociale, iar această săptămână este cea mai bună ocazie de a arăta oamenilor că suntem serioși și că luăm în serios uh, oprirea dumpingului social, că dorim să luăm măsuri care să fie în beneficiul tuturor. Acordurile noastre eșuează în a rezolva problemele. Articolele 9 și 12 din acordul Consiliului aduc mai puțină certitudine juridică și eșuează în ceea ce privește abordarea Uh, aspectelor regate de lanțul de subcontractare. Este nevoie de o abordare justificată, dreaptă și proporțională. Așadar, nu vreau să sun cinică și nici să fiu pesimistă cu privire la discuțiile de la summitul care urmează să aibă loc. Cuvintele de încurajare cu privire la locuri de muncă, ocupare și impozitare pot suna optimist, însă este foarte important să se ia măsurile cele mai potrivite cu privire la detașarea lucrătorilor, pentru că acțiunile contează și nu cuvintele. Mulțumesc și acum uh, doamna Geana cu două minute. Mulțumesc. Este uh, foarte important să se discute despre aceste lucruri uh, la uh, summitul care urmează să aibă loc. Sigur că uh, politica socială și economică sunt uh, foarte importante, însă pe lângă acestea, apărarea uh, reprezintă de asemenea o temă foarte importantă. La 10 ani, după primii pași comuni care au fost uh, inițiați, constatăm că, iată, pe ordinea de zi a fost pus uh, acest subiect. Trebuie să ne asigurăm că politica comună de apărare este una de succes. Până acum, aceasta s-a numit uh, politică de apărare și securitate comună. Trebuie de asemenea să ne întrebăm cum pot fi dezvoltate capacitățile și ce se va întâmpla cu industria în domeniul apărării. În ceea ce privește evaluarea măsurilor luate până acum, există deja un text al înaltului reprezentant care este foarte interesant. Însă există și rapoarte ale Parlamentului European și ale Consiliului European și uh, toate acestea ar trebui să fie utilizate pentru că ele indică o anumită direcție. Ne găsim într-o perioadă a crizei crizei economice, a unei politici de autoritate, însă cu siguranță putem obține rezultate mai bune dacă colaborăm în felul în care este necesar asociațiile trebuie să funcționeze în mod corespunzător. Programul Atena trebuie să fie implementat corect. În ceea ce privește industria apărării, dacă o susținem, atunci susținem și companiile europene și nu numai pe cele mari, ci și IMM-urile care uh, sunt reprezentate în diversele țări și care își aduc contribuția în mod semnificativ la producția uh, în, la producția de armament în acest domeniu. Așadar, trebuie să abordăm acest subiect. Este foarte important să facem acest lucru, pentru că este, de fapt, esența unei uh, uniuni unite. Trebuie să luăm măsuri financiare astfel încât să contribuim la rezolvarea provocărilor europene. Trebuie să le oferim mai multă siguranță cetățenilor europeni și trebuie să dăm dovadă de mai multă convingere și hotărâre să arătăm ce este Europa și ce poate face ea. Mulțumesc, domnule Gianacu, și acum un minut și jumătate, domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc. Consiliul European este o oriune politică de înalt nivel, de spatele trebuie să fie pe măsură. Uh, Uh, am auzit aici idei care se vor concentra asupra politicii de securitate și apărare comună, uh, bugetul, capacitatea de apărare și capacitatea acestui sector în general. Este îngrijorător uh, că motivul este economic. Reducerile bugetare care uh, obligă optimizarea eforturilor state membre, motivul este politic este credința într-un proiect uh, comun și uh, progresele trebuie fie, să fie făcute și în Uniunea Bancară. Nu există mecanism uh, de uh, supraveghere, trebuie să uh, gestionăm acest nou sistem de Uniune Bancară. Trebuie de asemenea un control parlamentar. Situația este gravă, nu trebuie să pierdem nici un minut. În 2014 vor avea loc uh, anchete care vor uh, analize, care vor arăta tendințele europene. Trebuie să ne dăm seama că alegerile europarlamentare sunt uh, ultima șansă de a relansa proiectul european. Politica care a condus uh, la situația în care ne aflăm uh, trebuie bine analizată. Trebuie să relansăm creșterea și uh, crearea de locuri de muncă. Juan Fernando. Accepți o întrebare? Da. Karin, 30 de secunde. Stimate domnule Aguilar, pot să-ți imaginez că în cadrul pachetului de măsuri sociale, Comisia, în februarie, a uh, prezentat un uh, program de investire în sănătate. Aceste investiții sunt direcționate către sănătate peste tot și nu consider că în uh, cadrul apărării ar fi de bun simț ca cetățenii europeni să fie dotați astfel încât să se poată apăra împotriva virusilor și bacteriilor. Acest lucru se poate întâmpla numai dacă avem un sistem de sănătate solid, robust. Nu crezi că investițiile în sănătate sunt niște investiții foarte importante și reprezintă o investiție în economia europeană? Președinția lituaniană s-a angajat să ia măsuri pe această direcție. Fernando, poți reacționa la pregunta. 30 secunde. Mulțumesc, Juan Fernando, ai 30 de secunde. Răspunsul este da, dar este un răspuns care uh, trebuie dezvoltat. Nu poți să faci mai mult cu mai puțin. Degeaba spui că faci reduceri în toate direcțiile. Uh, și forțez statele membre să își reducă uh, asigurările sociale și să dorești uh, drepturi sociale și uh, bunăstare, inclusiv asistența la o, inclusiv accesul la asistență medicală și la locuințe pe măsură este o logică economică. Face reduceri, ceea ce înseamnă că trebuie să pui la oaltă capacitățile, însă trebuie să crezi într-un proiect uh, comun european. Mulțumesc, uh, uh, Juan Fernando. Domnul Hochmar, două minute. Domnule președinte, mai întâi în ce privește creșterea economică și locurile de muncă. Aici cred că este important să subliniem faptul că statele membre care au aplicat politici bazate pe cheltuieli bugetare au intrat și mai adânc în criză, pe când cei care au folosit politica reformelor fie au ieșit din criză sau sunt pe cale să iasă din criză. Cred că este important uh, ca să nu uite acest lucru Consiliul European. În al doilea rând, când vorbim despre deschiderea Uniunii Europene, libertatea de a mișcare și de a munci oriunde, nu considerați asta o amenințare, acesta este un punct puternic, o împunctare al Uniunii Europene, o putere uh, legată și de valorile fundamentale pe care trebuie să le păstrăm. În al treilea rând, discutând cele mai fundamentale valori ale democrației, stabilității și păcii în Europa, cred că merită să subliniem că acum, în una din capitalele europene, sute de mii de oameni demonstrează pentru Uniunea Europeană. Este important să nu uităm și să respectăm acest lucru, pentru că ei uh, văd că promisiunea stabilității, a statului de drept, a libertății, a democrației, a societății transparente există și o doresc și demonstrează pentru asta. Este o perioadă uh, extrem de importantă, crucială pentru ei și trebuie să reacționăm la asta. Ei nu demonstrează împotriva altceva decât împotriva celor care încearcă să uh, impună alte valori, alte puteri uh, în mod ascuns. Ei au avut uh, o decizie parlamentară că Ucraina ar trebui să semneze un acord cu Uniunea Europeană. Dar cu toții știm că s-au luat alte decizii uh, pentru neric, în culise. Trebuie să susținem pe acești oameni și acesta este modul cel mai important prin care putem să Uh, păstrăm stabilitatea și pacea europeană. Dacă nu putem uh, uh, oferi o reacție la asta, nu vom putea dezvolta mai departe Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Un minut, doamna Herzog. Az Európai Unió egy Stimate domnule președinte, Uniunea Europeană este un proiect pentru pace și așa va rămâne și pe viitor. Soluțiile pașnice, deschiderea, trebuie să dăm dovadă și de speranță, să arătăm uh, și să transmitem aceste valori poporului ucrainean. Trebuie să luăm la cunoștință că și în țările vestice există un deficit de democrație și că în Est există un deficit economic. Pe această direcție trebuie să înregistrăm uh, progrese. În ceea ce privește piața în domeniul apărării, Uniunea Bancară um, guvernul comun economic, ei bine, este nevoie de mai multă Europa pentru a uh, reuși să rezolvăm toate problemele. de, șefii de stat și de guvern trebuie să susțină mai multă Europa, pentru că acasă uh, se pune accentul pe uh, suveranitate și pe politica națională. Șefii de guvern trebuie să fie cât se poate de clar, trebuie să pună accentul pe integritate, pe integrare și trebuie să uh, meargă pe un drum comun, să nu îi excludă pe ceilalți, pentru că asta ar duce la degradare. Solicită așadar uh, șefilor de guvern să fie consecvenți și să povestească acasă ceea ce s-a convenit cu adevărat la Bruxelles. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, uh, Edit, și acum pentru două minute, domnul Gay Mitchell. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, deja mi-am uh, spus câteva idei în legătură cu redresare și creștere, dar astăzi vreau să spun, uh, să mă refer la două probleme. Politica de apărare comună și apărarea comună. Mi se pare destul de greu să uh, mi se dea o lecție de la un eurodeputat uh, și în, fe- în legătură cu resursele militare, pentru că s-au cheltuit mult astfel de resurse pentru a contracara acțiunile organizației și în Fein. În al doilea rând, uh, Ceea ce s-a întâmplat după aceea este uh, moștenirea pe care ne-a trimis-o această uh, organizație. Economia irlandeză uh, totuși se redresează uh, în uh, ciuda faptului că uh, Sinn Féin ne stă în cârcă în permanență. Uh, trebuie să mulțumim oamenilor pentru eforturile pe care le-au făcut pentru a redresa această economie. Uh, în legătură cu politica de apărare comună, aș putea să spun că în vremuri de austeritate uh, este nevoie de o mai bună coordonare uh, între cele 28 de state membre decât să avem 28 de bugete separate. Putem să economisim uh, bani în felul acesta. Iar în ceea ce privește apărarea comună, Cred că este nevoie de solidaritate. Solidaritatea trebuie să meargă în ambele sensuri, însă există preocupări în legătură cu suveranitatea și modalitatea de a aborda acest lucru este să spunem că pentru acele eh, stări, eh, țări care nu sunt aliniate, care spun nu unei eh, apărări comune, trebuie să spun că recursul la articolul 5 nu va fi aplicat automat. Va exista un protocol și vor exista posibilități de opt-in și opt-out și astfel astfel există perspectivele de a avea o uh, solidaritate în ceea ce privește uh, apărarea comună. Unele state membre uh, nu au contribuit la apărare și exasperarea adusă cu sine de reduceri a fost o cauză. Trebuie să cheltuim banii mult mai eficient. Trebuie să apărăm interesele cetățenilor noștri și să le oferim securitate. Și trebuie să avem o dezbatere într-o manieră civilizată. Mulțumesc, uh, Gay. Doamna Ana Gomes, un minut. Uitați-vă la situația din Lampedusa, uitați-vă la insecuritatea crescândă din Libia, ca să înțelegeți că Uniunea Europeană este într-o criză politică profundă. Nu numai că nu este în stare să acționeze uh, coordonat, dar statele membre acționează ca rivali unii potriva celorlalți și pun în pericol până și obligația umanitară a Uniunii Europene de a salva vieți aflate în pericol pe uh, Uh, mare. Uh, amenințările maritime, crima organizată, toate amenințările teroriste nu sunt abordate corect de Consiliul European și în ciuda retoricii sale, acesta nu investește în baza tehnologică necesară pentru a construi o politică uh, de securitate comună. Uitați-vă la ce se întâmplă în Portugalia, unde șantierele strategice ale de Castelo sunt distruse. Sectorul strategic al distribuției de energie a fost pus de Uh, troica sub controlul Partidului Comunist Chinez. Apărarea și securitatea, bugetele naționale de apărare sunt tăiate într-o lipsă de coordonare totală. Contractele de achiziții se fac cu uh, practici corupte, uh, capacități militare cruciale sunt distruse. Uitați-vă la Mali, uitați-vă la Republica Centrafricană. Franța a trebuit să acționeze repede și singură. Mai vreți și alte dovezi că Consiliul European și Comisia Europeană Uh, subminează politica europeană de apărare, subminează securitatea Europei? Mulțumesc, Ana. Două minute, domnul Frank Engel. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu doar securitatea Europei este pusă în pericol uh, de Consiliul European. Chiar și dreptul european este uh, ignorat de acest Consiliu European. Haideți să începem de la început. Un cuvânt despre Uniunea Bancară, în care nimeni nu crede. Nimeni nu crede că această Uniune bancară va duce la sfârșitul crizei prin ea însă și la stupida politică de austeritate cu care continuăm să flagelăm mai ales sudul uh, continentului. Deci pentru mine Dumnezeu, haideți să terminăm cu asta, haideți să trecem la niște politici uh, care să merite acest nume și care să uh, aducă mai multă solidaritate europeană, pentru că, domnule președinte, constat că unii membri ai Consiliului European au niște devieri pe care le consider scandalos de problematice. Văd un prim-ministru britanic care publică articole care falsifică brutal uh, legislația europeană și pretinde ca și cum ar, fi un, ar exista un turism european uh, pentru securitate socială total scăpat de sub control. Deși, până la urmă, nu e vorba decât de posibilitatea ca europenii să muncească uh, dincolo de frontierele lor naționale și să beneficieze de o serie de garanții de solidaritate. Aparent, domnul prim-ministru al Marii Britanii nu este singur uh, să creadă așa ceva, pentru că el pretinde că are și prieteni care, împreună cu el, ar dori să limiteze libertatea de mișcare în sânul Uniunii Europene. Uh, domnule președinte, consider că asta este lamentabil uh, și aș vrea ca Consiliul European, care uh, e deja cunoscut că nu e instituția nici cea mai eficace, nici cea mai bine dispusă față de spiritul european, să-i aducă la ordine pe acei membri care, din motive populiste și electorale, nu mai ezită să pună sub semnul întrebării achiul fundamental al construcției europene. Mulțumesc, Frank. Două minute, domnul Tunechelam. Mulțumesc, domnule președinte. Am putea spune că următoarea criză majoră în Europa probabil că va fi una a securității și apărării. Vecinătatea noastră a devenit tot mai instabilă și mai puțin predictibilă atacurile teroriste uh, sunt tot mai multe și mai răspândite. Apar uh, foarte multe atacuri din partea uh, infracționalității cibernetice. Cu toate acestea, cea mai mare amenințare este inadec inadecvența și lipsa de reacție la astfel de uh, probleme. Proiectele de apărare au devenit primele victime ale politicii de austeritate. Sunt îngrijorat că Uniunea Europeană, ca întreg, nu a fost capabilă să reacționeze la această situație Uh, reprezentată de amenințări tot mai multe și capabilități reduse. Trebuie să discutăm despre aceste lucruri, însă trebuie să punem accentul și pe această politică a securității și apărării. Este foarte important să se investească și în acest domeniu. Trebuie să reobținem sprijinul uh, public pentru politica de apărare și securitate cetățenilor trebuie să le oferim siguranță, mai mult decât orice, dar aceasta nu poate fi oferită pe gratis. Vașovia oferă uh, Rusia reprezintă o mare provocare în continuare pentru Europa. Nu putem să abordăm regimul actual rus în mod corespunzător, care, un regim care este implicat în foarte multe conflicte, dacă nu uh, acționăm în mod corespunzător. Doctrina militară a Georgiei uh, de asemenea pune probleme. De aceea trebuie să avem niște capacități de apărare credibile. Uniunea Europeană trebuie să își asume responsabilitățile, altfel Kremlinul uh, se va simți liber să își uh, impună propriile obiective în toate regiunile din zona Balcanilor. Președintele, mulțumesc. Ultima intervenție din această rundă este cea a domnului Caras, Otmar Caras, care are două minute la dispoziție. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în ceea ce privește arhitectura securității, lucrurile sunt uh, foarte controversate. Acum câțiva ani, Uniunea Europeană, anul trecut Uniunea Europeană a primit uh, Premiul Nobel pentru Pace uh, și acest lucru a arătat că proiectul de pace al Europei este unul de succes. Vorbim aici despre colaborare, ținem cont de unii alții, dăm dovadă de înțelegere reciprocă. Această coabitare s-a transformat într-un concept de rezolvare a problemelor. Și atunci mă întreb, față de cine ne mai apărăm? De noi înșine? Acum, toate eforturile din domeniul apărării trebuie aduse la un numitor comun, astfel încât să reușim să rezolvăm problemele atât din interiorul Europei cât și din afara acesteia împreună. Costurile studiului de Non-Europe a Parlamentului arată că punerea la oaltă a puterilor are un potențial de economisire de maxim 130 de miliarde și 60 de miliarde minim ceea ce ar putea să ducă la o eficiență sporită. De aceea îi încurajez pe șefii de stat și de guvern să promoveze această sporire a eficienței prin economisirea costurilor și să facă acest pas. În al doilea rând, Uniunea Monetară are nevoie de o Uniune socială și economică, nu susținută de acorduri bilaterale, ci pornind de la dreptul comunitar, legitimat democratic prin Parlamentul European și controlat democratic prin Parlamentul European iar Uniunea Bancară reprezintă o premisă necesară astfel încât supravegherea bancară să poată fi eficientă. Așadar, haideți să încheiem uh, această Uniune Bancară înainte de alegerile pentru Parlamentul European și atunci să vom transmite un semnal clar că luăm uh, în serios această criză economică și răspundem în mod corespunzător. Mulțumesc, domnule Camer, spune președintele. Uh, am încheiat acum runda de oratori care au vorbit în nume propriu și avem câteva solicitări la, uh, de intervenție la procedura Catch the Eye. Știți foarte bine că eu uh, respect foarte exact uh, timpul alocat, deci tai microfonul după un minut Așadar avem câțiva oratori care s-au înscris să ia cuvântul. Doamna McInnes. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc comisarului și Consiliului pentru această dezbatere. Ați menționat Irlanda și vă mulțumesc că recunoașteți rezistența și hotărârea poporului irlandez. Este o săptămână importantă în uh, Irlanda. Vom ieși din programul de bailout. Au fost trei ani foarte duri, însă în ciuda unor comentarii făcute de colegi din această uh, sală, Irlanda este o poveste uh, pozitivă. Să vă dau câteva vești bune. Uh, creșterea a fost reluată, economia devine din nou competitivă, uh, exporturile sunt la un nivel ridicat, creăm locuri de muncă și s-a îmbunătățit încrederea. Rata dobânzii la obligațiunile de stat sunt la un nivel convenabil. Deci, pentru unii redresarea economică nu este o veste bună, pentru că unii trăiesc din veștile proaste. Uh, vreau să uh, spun că avem nevoie în continuare de susținerea Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna McGuinness. Domnul Pascu are cuvântul. mult așteptatul summit al uniunii europene privind apărarea se apropie cu viteză. două motive pentru care așteptările sunt atât de mari în legătură cu acesta. Până în primul rând, apărarea nu a mai fost discutată din 2008 și în al doilea rând, apărarea a suferit cele mai mari tăieri de fonduri bugetare în timpul acestei crize. Combinația cu iluzionarea că intrăm într-o eră de securitate nesfârșită și teama de a pierde votul public ne-au adus aici. În consecință, forțele noastre militare uh, găsesc cu greu voluntari. Industria pierde uh, muncitori calificați inventarul nostru militar uh, devine depășit, uh, avantajul nostru tehnologic dispare și rolul Europei în noua lume devine din ce în ce mai periferic. Pentru a preveni momentul în care vom trece de punctul uh, de unde nu mai există întoarcere, trebuie să dăm apărării o atenția corespunzătoare și să avem decizii potrivite la următorul Consiliu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule coleg. Are cuvântul acum domnul Crisoghelus. για αυτά που μιλάμε θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să numesc câteva exemple referitor la această temă și la semestrul european. Indicatorii macroeconomici joacă un rol important, dar trebuie să ținem cont și de indicatorii sociali. De exemplu, asanarea nu poate să uh, prejudicieze coeziunea socială. Avem o, un șomaj foarte mare, 30% în medie, peste 60% în rândul tinerilor. Iar această coeziune socială este foarte importantă. Sigur că este importantă redresarea economică, dar dacă aspectele sociale nu sunt luate în considerare, nici aceasta nu va fi de succes. Baza de producție este distrusă, iar uh, fundamentul social uh, nu este nici el uh, încurajat. Facilitățile uh, care au fost introduse nu reprezintă o măsură suficient de bună. 85% din uh, datorii uh, trebuie să mai fie uh, suportate de către noi, însă nu reușim să facem față în continuare. Domnul Murphy. Orwell gave the following definition of doublethink in 1984. În, în 1984 s-a dat o definiție a redresării economice pentru a uita tot ceea... Nu există o descriere mai bună. Uh, Uh, decât uh, felul în care a uh, descris Comisia succesul irlandez. Sunt lucruri care deranjează și care există în continuare în cămașa de forță în care suntem prinși în Irlanda. Suntem monitorizați am fost monitorizați de Fondul Monetar Internațional, există programe post-monitorizare, avem the six-pack, the two-pack, Uh, contracte pentru austeritate. Ceea ce s-a creat este o troică permanentă pentru toată Europa. James Connolly are dreptate. Uh, lupta împotriva imperialismului britanic, această idee ar putea să fie aplicată și astăzi. Cu cât spunem mai puțin. A terminat su tiempo. Tiene la palabra. Are acum cuvântul domnul Sikierski kreowanie prowadzenie wspólnej. domnule președinte politica comună de apărare și securitate este o sarcină extrem de dificilă într adevăr ne cere să reconciliem uh, interese economice și politice. Interesele economice sunt importante aici și uh, de multe ori interesele comerciale de, uh, prevalează asupra valorilor noastre. Mulți vorbitori s-au, au, s-au referit la situația din Ucraina, dar de fapt avem declarații foarte vagi ale Uniunii Europene și multe state membre uh, nu vorbesc prea mult despre aceste chestiuni ca să nu strice relațiile cu Rusia. Uh, politica comună de securitate și apărare se bazează pe anumite valori. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că uh, Importanța Uniunii Europene este extraordinară în cazul uh, amenințării la viața umană. Ați depășit timpul, mulțumesc. Acum domnul uh, Picula. Manfred Werner je rekao kako je sigurnost kisik za demokraciju, no poput kisika i sigurnost često doživljavamo zdravo za gotovo. Budući da je jedan od glavnih ciljeva Europske unije promicanje mira i podupiranje demokracije na među... Uneori uh, lucrurile sunt luate mult prea serios. Uniunea Europeană trebuie să susțină democrația și în numele meu aș dori să apăr industria europeană de apărare. Asistăm la proliferarea armelor de distrugere în masă și a criminalității organizate. Dar instabilitatea în lume este îngrijorătoare în momentul de față. De aceea trebuie să uh, activăm ca partener pentru a întări Uniunea Europeană și țările învecinate. Croația ia parte la misiuni de pace și misiuni umanitare, iar astăzi, în contextul global, vedem că apărarea europeană trebuie întărită. De aceea cred că este bine că uh, Consiliul European va aloca uh, un timp la discuții în decembrie. Acum uh, are cuvântul Sean Kelly. Uh, Cred că ne apropiem de acest uh, summit într-o situație mai bună decât am fost în ultimii patru ani și jumătate, pentru că, în ciuda profețiilor uh, sfârșitului, Europa nu s-a prăbușit, Uniunea Europeană n-a dispărut. Vedem că euro a fost asigurat și că zona se întoarce spre creștere economică. Și e de salutat acest lucru, iar propria mea țară a fost considerată un exemplu de succes din acest uh, sens. Uh, dar aș vrea să spun un alt lucru. Uh, datoria noastră publică crește la 124% din, GDP, din PIB, adică de două ori mai mare decât se recomandă în tratatul fiscal, în pactul fiscal. De aceea, aplicarea unor măsuri retroactive menite să reducă datoria este foarte importantă. Acest lucru a fost promis în uh, vara lui 2012. Dacă ni se oferă aceste lucruri, nu vom avea nevoie de un al doilea bailout și Irlanda va continua să crească și să fie un exemplu de succes. Mulțumesc, Sean. Are cuvântul acum doamna Flașicova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán... Mulțumesc, domnule președinte. Printre subiectele principale ale summitului este și politica economică. Este imposibil de aprofundat uh, Uniunea economică în acest moment. Însă deci avem nevoie de mai multă creștere, de locuri de muncă, de ocupare. Este foarte important să susținem ocuparea și bunăstarea socială. Domnilor și domnilor, avem nevoie de măsuri sistemice, nu numai pe termen scurt. Aceste măsuri pe termen scurt duc la un impact negativ asupra ocupării, iar oamenii suferă de pe urma crizei și au suferit destul. Trebuie să investim și să sprijinim finanțele pe care să le și consolidăm, să consolidăm economia și să sprijinim investițiile sociale. Trebuie să creăm un sistem uh, eficient de siguranță socială și de bunăstare socială. Trebuie să prevenim uh, neliniștile și tulburările sociale cetățenii europeni, președintele întrerupe, uh, timpul alocat a fost uh, depășit și acum urmează domnul Cuscheli. Grazie, sur Presidente. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Statele membre ar trebui să participe cu solidaritate pentru găsirea unei uh, soluții uh, la imigrația în Mediterană. Toate statele trebuie să-și asume o responsabilitate în fața acestei provocări. Este important ca summitul european să găsească un mecanism obligatoriu în care fiecare să ia parte. Măsurile ehm, identificate trebuie să, fie, să se materializeze și trebuie să fie aplicate. Uh, trebuie să avem în vedere responsabilitatea prea mare pentru uh, Malta. De aceea, politica comună de apărare și de securitate ar trebui să fie uh, revizuită, astfel încât să se atingă obiectivele programului de la Stockholm. Cooperarea crescândă a statelor membre este importantă pentru a face față migrației. Președintele, mulțumesc. Am terminat uh, runda uh, intervențiilor uh, spontane și o să ascultăm acum reacțiile Comisiei și Consiliului. Dau cuvântul vicepreședintelui Șefcovici. Aveți cuvântul, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Voi încerca să reacționez foarte pe scurt la subiectele care au fost cel mai des invocate de către membrii Parlamentului. Situația în Ucraina, sistemul de apărare, contractele și mecanismul de uh, cooperare. Vă mulțumesc tuturor pentru uh, declarațiile foarte clare privind Ucraina. Cred că este foarte important să arătăm că suntem alături de poporul ucrainian, că le susținem uh, calea europeană și vă mulțumesc pentru demonstrația foarte clară de solidaritate. Sunt de acord cu liderii parlamentari care au subliniat faptul că imaginile de la Kiev, din piața centrală din, uh, din Kiev, ne reamintesc uh, tuturor importanța liberă, libertăților și valorilor cu care suntem atât de obișnuiți uh, în Uniunea Europeană încât le considerăm ca date. Dar am văzut deja în această dimineață că e foarte important să le apărăm. Uneori e foarte ciudat că trebuie să le apărăm aici, în Parlamentul European, dar aș spune că aceasta este o bătălie continuă uh, împotriva celor care vor să limiteze libertatea de mișcare, libertatea de a munci, uh, toate acele trăsături care fac ca Uniunea noastră să fie atât de extraordinară. Lucruri atât de uh, bine apreciate de cetățenii noștri și cred că este datoria noastră să luptăm pentru această libertate atât în cadrul Comisiei cât și în Parlamentul European. În ce privește problemele legate de apărare, aici cred că trebuie să reamintesc, e important să reamintesc unora dintre membri că politica, dezvoltarea politicii uh, comune de securitate și apărare este prevăzută încă din tratatul de la Lisabona și avem nevoie de progrese ca să uh, trimitem uh, nu doar misiuni de securitate, ci și misiuni dificile. Am avut peste misiuni civile, mă scuzați, am avut peste 10-12 și o creștere a capacităților ne-ar ajuta să ne asigurăm și mai bine responsabilitățile globale ale Uniunii Europene. Avem nevoie de o coordonare mai bună pentru a lupta cu toate amenințările cibernetice, traficul ființelor umane și mai departe. Avem nevoie de economii de scară și trebuie să evităm uh, uh, dublajele. Uh, de asemenea, unii vorbitori au subliniat uh, impactul uh, foarte important asupra economiei al acestei politici și cred că este o chestiune pe, în care Uniunea Europeană ar trebui să-și investească eforturile și energia pentru a dezvolta o cooperare mai bună și o coordonare mai bună în acest domeniu. În uh, comentariile mele inițiale am exprimat foarte clar că Uniunea Europeană dorește să continue să coopereze cu NATO și cu alți parteneri internaționali, USCE și așa mai departe. Însă s-a subliniat de către unii vorbitori că uh, avem încă probleme cu suprapuneri în ce privește utilizarea avioanelor, navelor, fregatelor și tot tipurilor de armament. Atunci de ce avem uh, proceduri de uh, achiziții atât de închise și uh, piețe fragmentate. Cred că trebuie să luăm toate aceste chestiuni pentru a beneficia de economii de scară și pentru a pune la oaltă resursele ca să producem să avem produse mai bune și resurse uh, Eh, care să fie folosite mai bine, pentru că resursele sunt puține. Deci cred că acest subiect al Consiliului European merită multă atenție și sper că vom eh, realiza progrese tangibile și foarte necesare. Aranjamentele contractuale. Cred că aici eh, va trebui să continuăm dezbaterea pe această chestiune, fiindcă eu cred că abordarea Comisiei privește aranjamentele contractuale nu a fost înțeleasă complet și cred că ar trebui să explicăm mai bine în viitor Parlamentului European. Și am văzut multă susținere din partea Parlamentului European pentru măsurile din pachetul de 6 legi și din, ce, din TUPAC, pachetul de 2 legi. Ce trebuie să facem este să îmbunătățim guvernanța. Uh, am văzut cum a evoluat uh, semestrul european și am încercat să îl îmbunătățim în fiecare an. Și dacă ajungem la aranjamente contractuale am vrea să adăugăm uh, elementul de motivare, de susținere pentru, efortul, pentru reforme financiare care unor sunt foarte dificile, foarte costisitoare și greu de implementat. Sigur, vrem să respectăm uh, dreptul de examinare democratică al Parlamentului European, pentru că propunerile acestui aranjamente, pentru aceste aranjamente contractuale ar trebui să vină chiar de la statele membre. Ei, acestea ar trebui să spună ce vor să facă, unde vor să reformeze și să vedem cum putem să ajutăm la finanțarea acestor reforme în viitor. Sigur, aceste aranjamente contractuale ar trebui să respecte toate noile elemente pe care le-am adăugat uh, dimensiunii sociale a Uniunii Economice și Monetare și convergența este unul din factorii cheie în guvernanța economică și în aplicarea semestrului european. În ce privește uh, Uniunea Bancară, cred că suntem într-un stadiu crucial. Vor fi trei uh, trialoguri aici privind schema de garantare a depozitelor, rezoluțiunea băncilor și directiva privind recuperarea uh, băncilor. Uh, sperăm că vor fi Uh, progrese, pentru că trebuie să încheiem aceste negocieri foarte importante înainte ca Parlamentul să intre în vacanță pentru a putea începe noua legislatură având deja Uniunea Bancară implementată. Așa cum au spus unii dintre noastre, uh, discuția mecanismului de rezoluție unică este foarte dificilă. După cum știți, Comisia spune că articolul 114 este baza temeiul juridic corect pentru toate chestiunile. Uh, negocierile apoi sunt foarte dificile, după cum știți, uh, negocierile între ministrii de finanțe vor continua uh, în săptămâna viitoare la ECOFIN și vom face efortul să obținem un compromis final și pentru ca rolul important al Parlamentului European în acest proces să fie recunoscut. În același timp, trebuie să recunoaștem că E un proces care va dura ani de zile până vom reuși să creăm întregul sistem. Și trebuie să uh, pornim mecanismul, trebuie să-l, uh, să-l startăm, pentru că acesta va fi un uh, semnal foarte important pentru piețele financiare, pentru cetățenii noștri, că în sfârșit în, închidem toate închidem, acoperim toate petele albe și suntem pe un teren sigur din punct de vedere al Uniunii Bancare și asta sper că va ajuta la uh, uh, o nouă și mai bună finanțare a economiei, pentru că lipsa de finanțare este una dintre problemele cele mai mari ale economiei. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Vom încheia dezbaterile cu intervenția ministrului Leschevicius, care va vorbi în numele președinției uh, Consiliului. Aveți cuvântul, domnule ministru. Domnule președinte, onorați eurodeputați, sunt recunoscător tuturor celor care au participat la această dezbatere. Uh, am uh, auzit foarte multe și, sigur, acestea vor fi transmise Consiliului și Consiliului European și președintelui acestuia. Mulți dintre dumneavoastră au menționat Ucraina și vă sunt recunoscător pentru acest lucru. În calitate de uh, ministru, așa cum s-a spus în, în această dimineață, uh, aseară, autoritățile ucrainene au demonstrat că iau o cale non-europeană. Acțiuni polițienești de amploare au uh, arătat foarte clar că nu este respectată libertatea de exprimare și de uh, Uh, adunare. Acestea sunt valori aflate în centrul Uniunii Europene. Suntem recunoscători în altului reprezentant pentru că încearcă să găsească o soluție politică pentru uh, dezamorsarea crizei din uh, Kiev. Așa cum uh, s-a spus uh, recent, uh, nu putem să lăsăm singur poporul ucrainean în aceste momente grele și aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru susținerea sa și să salut uh, faptul că uh, va fi supusă votului mâine o rezoluție în acest sens. Apoi, un ultim cuvânt în legătură cu Ucraina. Așa cum am spus la dezbaterea de ieri, este extrem de important să fim pur și simplu acolo, să arătăm uh, că ucrainienii nu sunt lăsați singuri. Unii dintre dumneavoastră, uh, cum este doamna Pereș, au vorbit uh, foarte mult despre dimensiunea socială. Desigur, este clar, creșterea Uh, nu va remedia ea singură situația socială în Uniunea Europeană, pentru că creșterea uh, trebuie să însemne locuri de muncă. De aceea, statele membre sunt gata să uh, aibă în vedere această preocupare pentru a avea un mai bun echilibru între obiectivele economice și sociale. Există un acord larg în ceea ce privește dimensiunea socială. O Uh, uniune monetară uh, care să funcționeze bine este necesară pentru uh, aceasta, pentru toate dezechilibrele, pentru rezolvarea dezechilibrelor dimensiunea socială puternică va asigura că prioritatea se dă acelor aspecte care duc la ocupare mai mare sunt uh, făcute eforturi uh, pentru uh, a avea, pentru a atinge obiectivele de educație, de sănătate, de incluziune până în 2020 apoi introducerea tabelei de scor în cadrul semestrului european în ceea ce privește indicatorii cheie. Acest, această tabelă de scor ar putea uh, Uh, să permită o mai bună uh, supraveghere a politicilor sociale și a ocupării. De asemenea, statele membre susțin propunerea de a îmbunătăți mecanismele pentru implicarea partenerilor sociali în politicile de coordonare la nivelul Uniunii Europene și la nivel național. Domnul uh, comisar a menționat directiva privind economiile Într-adevăr, Cofinul nu a ajuns la un uh, acord politic uh, ieri, însă președinția litaniană a făcut tot ce este posibil pentru ca această directivă să fie adoptată până la sfârșitul anului, așa cum a cerut-o Consiliul European. Aceasta, această problemă a fost pe uh, ordinea de zi a Ecofinului și în noiembrie și în decembrie, dar nu s-a putut ajunge la un acord uh, din cauza rezervelor exprimate de o serie de state membre. Rapoartele care vor fi înaintate uh, Uh, Consiliul European vor prezenta rezultatele uh, Consiliului ECOFIN și Consiliul European va hotărâ asupra tipului de semnal pe care dorește să îl transmită ca urmare uh, a nerezolvării acestui dosar. Domnul Van Arden și doamna Gomes au ridicat în discuție aspecte concrete legate de apărarea europeană. Dați-mi voie să spun acest lucru. În această săptămână, Consiliul European uh, va vorbi despre obiective clare uh, și uh, concrete și o să menționez câteva adoptarea cadrului uh, de politică uh, pentru combaterea criminalității cibernetice până în 2014. Consiliul European va încuraja dezvoltarea uh, și în continuare a um, avioanelor care sunt pilotate de la distanță. De asemenea, crearea unui sistem de comunicare prin satelit, o foaie de parcurs în acest sens și uh, un acord privind uh, cooperarea în domeniul uh, securității cibernetice. Unii dintre dumneavoastră au uh, menționat și uh, relațiile uh, maritime ale Uniunii Europene. NATO este o organizație cheie, un partener pentru Uniunea Europeană și uh, se așteaptă ca în concluziile sale uh, Consiliul uh, European să sublinieze acest uh, lucru în ceea ce privește politica de securitate și apărare comună, PSAC. Uh, sigur uh, se va urmări în continuare obiectivul general de uh, a avea o relație cât mai bună cu aceste organizații, să se evite suprapunerile, paralelismele. Săptămâna, întâlnirea de săptămâna viitoare va aborda o serie de chestiuni, însă toate sunt de interes direct pentru uh, Uh, cetățenii noștri. PSAC-ul înseamnă și apărarea familiilor noastre și putem să oferim o vecinătate uh, mai sigură în lume. Facem eforturi uh, pentru a asigura și o securitate, o apărare împotriva incertitudinii economice și șomajului. Uniunea bancară uh, înseamnă și ea, de fapt, uh, protecția cetățenilor de o altă criză financiară. Depindem cu toții de tăria și soliditatea băncilor uh, care păstrează economiile noastre. Și apoi, abordarea fenomenului migrației în uh, Mediterana înseamnă protecția celor care uh, riscă foarte mult pentru a găsi o viață mai bună. Uh, vrem să ne asigurăm că dezastrul din octombrie nu se va mai repeta. Uh, uitându-ne către parlamentele, uh, către uh, alegerile europarlamentare de anul viitor, putem să punctăm toate aceste chestiuni în care, prin acțiunea sa, Uniunea Europeană poate să schimbe lucrurile. Contăm pe cooperare și solidaritate. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc domnule ministru. vom încheia această dezbatere. Avem uh, două rezoluții, una de la PPE și una de la S și de una de la ALDE, altă rezoluție din partea GUE, din partea verzilor.